Chers collègues, je vais peut-être vous demander de bien... Dragi colegi, bună ziua, vă rog frumos să luați loc. A venit primăvara și am vrea cu toții să ne relaxăm, dar trebuie să mai și muncim, pentru că avem o după-amiază destul de încărcată. Am să-i dau fiecăruia timp să ia loc. Bine! Alors, tout d'abord. Foarte bine. Mai întâi. Dacă sunteți de acord, vom adopta ordinea de zi. Reuniunea are loc în această după-amiază și mâine dimineață. Dacă nu are nimeni vreo obiecție, atunci suntem de acord asupra acestei ordini de zi. Nu nici o comunicare de făcut în numele președinției, cu excepția faptului că avem interpretare în toate limbile, cu excepția Estonei și Letonei. Nu pot să vă cer să adoptăm procesele verbale, mă refer la procesul verbal al reuniunilor din 23 februarie, deoarece el nu a fost tradus deocamdată în toate limbile. Și atunci trecem imediat la primul punct de pe ordinea de zi, obligațiile operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn. Vă reamintesc faptul că Parlamentul a adoptat o poziție în prima lectură pe 22 aprilie 2009. Consiliul are o poziție mult mai suplă decât a noastră și diferită. Vom dezbate despre acest subiect acum și am să dau cuvântul doamnei Caroline Luca, care este raportarea noastră. O secundă, doreați să luați cuvântul? A. Deci, doamna Luca, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Mă bucur că am ocazia astăzi să vă spun, din punctul meu de vedere, cum ar trebui să um, fie cea de-a doua lectură a acestei comisii și a acestui Parlament. Știți foarte bine că exploatarea ilegală a um, pădurilor este legată de multe alte chestiuni. Știți foarte bine că această uh, despădurire masivă este responsabilă cu 25 până la 30% din uh, emisiile de dioxid de carbon și tot din cauza acestei, um, acestor exploatări legale și acestui fenomen de despădurire sunt afectate populațiile a căror viață depinde de pădure, mai ales a populațiilor indigene și este agravată um, sărăcia. De asemenea, știți foarte bine că noi ne dorim să avem o etichetare corespunzătoare și să reducem cât mai mult piețele de desfacere pentru aceste produse din lemn și lemnul care a fost recoltat în mod ilegal. Noi vrem, în primul rând, să putem să interzicem importarea acestor produse și să existe această obligație de uh, due diligence în limba engleză, de uh, supraveghere a originei lemnului și a produselor din lemn. Însă, în versiunea adoptată de Consiliu, regulamentul nu are aceeași ambiție precum prima lectură a Parlamentului, care a fost adoptată cu foarte multe voturi în aprilie anului trecut. În plus, uh, versiunea Consiliului nu dă o idee clară operatorilor care introduc sau pun pe piață produse din lemn și din lemn. Nu există nici măcar principiul interzicerii comercializării acestor produse. Și definirea uh, a legislației aplicabile este mult mai restrânsă decât cea pe care o dedusem noi. În plus, nu dorește sancțiuni pentru cei care nu respectă regulamentul și dorește un regim mixt pentru um, um, organismele de monitorizare, pe când noi ne doream un regim centralizat. Nouă ni se pare că în această versiune nu vor putea să fie uh, interzise pe piață intrarea și comercializarea lemnului și produselor din lemn recoltate în mod ilegal. Deci, dacă îmi permiteți, aș vrea să fac un rezumat a diferențelor între poziția Consiliului și proiectul meu de recomandare. În esență, Obiectul uh, de, de aplicare al poziției Consiliului, cum spuneam, este mult mai puțin ambicioasă. Consiliul se concentrează mai ales asupra unui punct din lanțul de furnizare, pentru că ei vorbesc numai despre acei operatori care introduc pe piață lemn și produse din lemn în cadrul acestui sistem de due diligence, ceea ce înseamnă că oricine altcineva nu ar avea niciun fel de obligație în baza acestui regulament în ce privește uh, comercializarea lemnului și produsului de lemn, produselor din lemn, mă scuzați. În plus, nu interzice în mod explicit importul și comercializarea, comercializarea acestor produse. Și de aceea nu respectă nici măcar uh, argumentele comisiei din propunerea sa uh, inițială și nici măcar ceea ce este prevăzut în acordul uh, FLEGT uh, din 2003 ori noi ne dorim să îndeplinim acest scop și anume ca Uniunea Europeană să nu mai fie o piață de desfacere pentru lemn și produsele din lemn recoltate în mod ilegal. De aceea îmi doresc ca în a doua lectură a Parlamentului să se insiste asupra faptului că aceste produse nu ar trebui să se mai găsească pe piețele din Uniunea Europeană și obligativitatea respectării regulamentului ar trebui să fie aceeași pentru toți operatorii din lanțul de furnizare. Știți că în Statele Unite deja există uh, legea Lacey care vorbește, deci care prevede o asemenea interdicție, deci există un precedent și nu văd de ce Uniunea Europeană nu ar face la fel sau chiar mai mult. Și mm, în plus, în a doua uh, propunere a, a, uh, uh, a Parlamentului, noi, bineînțeles, uh, suntem conștienți de faptul că cei care introduc pentru prima oară pe piață aceste produse sunt cei care au cea mai mare responsabilitate, dar și restul operatorilor din lanțul de furnizare ar trebui să aibă niște obligații. Dar noi vrem să se facă această distinție între operatorii care propun pe piață pentru prima oară uh, lemnul și produsele din lemn și cei care propun pe piață asemenea produse, ceea ce înseamnă că e vorba despre toți ceilalți operatori din lanțul de furnizare. Făcând această distinție, având aceste două categorii, putem să avem mai multe niveluri de aplicare a prevederilor acestui regulament. Deci, cei care introduc produsele pe piață trebuie să aplice regulamentul în întregime. Dar și restul operatorilor din lanțul de furnizare ar trebui să aibă obligativitatea de a culege informații și de a ști exact de unde provin aceste produse, unde a fost recoltat lemnul și așa mai departe. Și chiar dacă aceste prevederi ar fi mai suple decât pentru cei care introduc produsele pe piață pentru prima oară, ele trebuie totuși să fie suficiente pentru a permite trasabilitatea acestor produse. Această cerință de uh, um, demonstrarea unei responsabilități și de atenție asupra cărora noi am insistat atât de mult în prima lectură, Credem că este indispensabil pentru a ajunge la acest scop final și anume de a interzice intrarea pe piață acestor produse, lucru care nu s-a produs prin acordurile de parteneriat voluntar. Și trebuie să vă gândiți că există anumite state membre, pe cum Marea Britanie, Belgia, Spania, care nu doresc aplicarea regulamentului decât pentru prima categorie de operatori. E adevărat că poziția acestor state membre ar uh, întări actuala poziția Consiliului, dar din punctul meu de vedere nu merge destul de departe. Pentru că eu cred că nu li se oferă uh, suficiente stimulente uh, operatorilor pentru ca ei să nu mai fie atrași de lemnul și de produsele din lemn recoltate în mod ilegal. Și, de asemenea, nu mai există posibilitatea de trasabilitate. Și atunci lemnul și produsele din lemn încă ar putea să intre pe piața europeană fără să avem senzația că legea um, nu a fost aplicată. Cum scopul acestui regulament este tocmai să prevenim intrarea acestor produse pe piața europeană, noi credem că avem absolut nevoie de o interzicere cu un evantai cât mai larg de um, um aplicare. Și acest lucru, cum spuneam, se găsea în propunerea inițială a Comisiei și a fost adoptată în prima lectură, de aceea noi redepunem acest amendament în a doua lectură. Vreau să subliniez faptul că există o relație de complementaritate între abordarea conform sistemului de due diligence și dorința noastră de a avea o interdicție de import și de comercializare cu o, um, în domeniul domeniu de aplicare cât mai larg. Pentru că ar fi mult mai important ca operatorii să își dea seama că este în interesul lor de a verifica care este originea acestor produse mai degrabă decât să se limiteze numai la um, respectarea în mod arbitrar a unor prevederi legale. Apoi, în ce privește monitorizarea, există această diferență între um, un sistem centralizat la nivel european și uh, ceva care este lăsat la nivelul uh, competențelor naționale. Știți foarte bine că există precedente la nivel european, mă gândesc mai ales la directiva în ce privește uh, prevenirea spălării banilor și a fraudei fiscale. Este foarte important să ne aducem aminte de faptul că planul de acțiune uh, FLEGT spune că obiectivul Uniunii Europene este să încurajeze gestionarea durabilă a pădurilor. Și acest regulament poate să permită Uniunii Europene să își respecte angajamentele pe care și le-a asumat ca parte semnatară la uh, o mulțime de acorduri și convenții internaționale pentru a permite reducerea nivelului de sărăcie și respectarea drepturilor acestor populații care sunt dependente de pădure. De aceea cer Consiliului să um, dea definiții mai clare decât ceea ce este prevăzut în acordurile FLEG. Știți că Comisia și-a terminat consultările în ce privește aceste acorduri de parteneriat uh, voluntar. Din păcate, un singur acord a, semn, a fost semnat până acum, dar să nu uităm că există și acele, uh, acea diferență între țările care ar semna asemenea acorduri și care um, ar avea un avantaj comparativ față de cele care nu ar semna. Și din cauza existenței unui dezavantaj comparativ în anumite țări care nu uh, au semnat asemenea acorduri, nu am putea să stimulăm peste tot uh, renunțarea la exploatarea ilegală a pădurilor. Eu cred că pentru a pre putea sprijini aceste acorduri uh, uh, tip flex și aceste negocieri, am avea nevoie de acest regulament. Încă câteva observații în ce privește sancțiunile. Eu cred că trebuie să existe linii directoare foarte clare pentru statele membre, astfel încât regulamentul să fie aplicat în mod coerent peste tot. Și atunci când Consiliul spune că sancțiunile trebuie să fie proporționale și coerente, nu cred că este suficient. Ar putea să existe loc de interpretare, ar putea să existe puncte slabe în acest regulament. Și de aceea cred că ar fi bine să avem uh, niște prevederi legale similare cu cele din directiva pentru um, um, interzicerea accesului pe piața produselor din pescuitul ilegal. În plus, eu am reintrodus propunerea Parlamentului ca decizia în ce privește sistemul de monitorizare să fie uh, luată la nivel european mai degrabă decât la nivel național. Am avea astfel niște criterii clare și uh, un sistem centralizat de acreditare și astfel pentru aceste organizații, mai ales cele care uh, sunt operaționale în mai multe state membre, povara administrativă ar fi redusă. Consiliul a introdus în plus două derogări posibile pentru produsele reciclate și pentru ceea ce se numește riscul neglijabil. Pentru produsele reciclate, în formularea actuală, este foarte neclar să știm la ce se face referire nici măcar nu se folosește termenul reciclat, dar așa se înțelege din text. Eu sunt de acord cu faptul că produsele reciclate trebuie tratate altfel, dar eu cred că formularea trebuie să fie clară, astfel încât uh, întregul regulament să nu uh, fie modificat. Deci eu cred că în formularea actuală mai degrabă avem o lacună uh, uh, juridică. Și, în plus, în ce privește riscul neglijabil, de asemenea, cred că ar trebui să avem o definiție mai clară, pentru că altfel am avea un evantai larg de interpretări și astfel am submina um, eficiența acestui regulament. Aș vrea să mai vorbesc despre uh, sistemele de um, certificare. Știu că mai multe organizații au făcut uh, presiuni, au făcut lobbying pentru a fi scutit de, de, de la aplicarea acestui regulament acest, acele produse din lemn care au primit un certificat. Dar eu cred că nu ar fi un lucru bun pentru că nu putem să controlăm exact ce sunt aceste certificate sau dacă se îndeplinesc criteriile și standardele um, europene. E adevărat că produsele din lemn care uh, um, intră pe piață în cu um, un, o autorizație tip uh, FLECT sau CITE sunt deja controlate în baza altor directive europene. Dar aceste categorii sunt diferite de cele care au altfel de certificate. pentru că dacă ar exista niște scutiri, atunci nu am putea să uh, aplicăm sancțiunea celor companii care exploatează lemn într-o zonă unde s-a eliberat un certificat, dar cum am putea să controlăm că tot lemnul provine de acolo? În concluzie, sper, uh, um, vreau să spun că poziția Consiliului nu este suficient de ambițioasă, suficient de fermă pentru a permite interzicerea uh, intrării pe piața acestor produse și a comercializărilor. lor, pe când uh, propunerea mea de recomandare ar permite îndeplinirea acestui scop și de aceea vă rog să o adoptați. Si, madame la raporteur, Mulțumesc raportoarei pentru această dare de seamă completă cu privire la acest subiect. Cred că trebuie să susținem uh, poziția dumneavoastră. Dau cuvântul colegilor deputați și îi rog să nu depășească trei minute, dacă se poate, pentru că vom discuta despre multe subiecte în această dupămasă. Domnul Arsenis. Mulțumesc foarte mult. Discutăm despre obligația operatorilor obligațiile operatorilor care introduc uh, lemn pe piață, însă sigur că avem în vedere în special schimbările climatice și având în vedere eșecul de la Copenhaga, trebuie să dăm dovadă de hotărâre și să ne mișcăm repede, atât în negocierile internaționale, cât și atunci când uh, discutăm despre ce se întâmplă în țările membre. Un element este importul de lemne. Despădurirea reprezintă 20% din emisii și țări ca Brazilia sau Indonezia sunt uh, poluatorii importanți. Consiliul estimează că 30 Comisia estimează că 30% din uh, exploatarea pădurilor este ilegală și FAO estimează că peste 80% din exploatarea pădurilor este ilegală în, această, în aceste țări. În uh, Republica Democratică Congo și în alte țări, de asemenea, se înregistrează practici ilegale. Dacă rezolvăm problema despăduririlor, ne apropiem de țintele legate de schimbările climatice. Consiliul nu a ținut cont, practic, de prima noastră lectură. S-au depus 98 de amendamente în Parlament și doar două au fost acceptate de către Consiliu. Asta înseamnă că s-au făcut unele îmbunătățiri, s-a îmbunătățit definiția legalității, de exemplu, în propunerea Consiliului, însă s-a introdus ideea riscului neglijabil, de exemplu, care reprezintă o lacună importantă ce poate fi exploatată și, de asemenea, nu există o interzicere totală. Anumite state membre se tem că dacă interzic total aceste practici, va crește foarte mult costul pentru guverne. Am solicitat uh, evaluări de impact, ori acestea nu există în țările membre. Însă s-au făcut estimări la nivelul Uniunii Europene și este vorba despre un cost de 116 milioane de euro. Dacă comparăm acest cost cu uh, costul rezolvării, remedierii consecințelor despăduririlor, ne dăm seama că prețul de plătit este foarte mic, de fapt. Aș vrea să închei menționând două puncte. Propunerea doamnei Caroline Lucas uh, merge în direcția cea bună. Aș vrea însă să constat o mai bună legătură între interdicție și sistemul de verificare a credibilității sistemului due diligence. Ar trebui să se clarifice și mai bine această legătură. De asemenea, aș vrea să există o complementaritate mai bună cu legislația FLEGT. Legislația aceasta funcționează. Este vorba despre negocieri între state suverane și Comisia are competențe foarte valoroase pe care le poate folosi. Mulțumesc! Merci! Jean-Jean Brandy. Mulțumesc. Mulțumesc. În 2008, Comisia a început să facă propuneri cu privire la exploatarea ilegală a pădurilor care lua amploare. Și fenomenul a continuat. În anumite țări, exploatarea ilegală este mai importantă decât cea legală și trebuie să facem ceva pentru a combate acest fenomen. Acum două săptămâni, FAO a venit cu un nou raport și a arătat că trendul global era alarmant a arătat unde anume se desfășoară exploatarea ilegală și care sunt cantitățile de lemne afectate. Consiliul a conchis că trebuie să se aleagă între interzicere și instituirea unui sistem de verificare a credibilității, unui sistem de due diligence. Comisia a optat mai degrabă pentru sistemul de verificare a credibilității. Și după cum spunea și doamna raportor, de fapt cele două elemente pot fi combinate. Există țări în Europa în care acest lucru se face deja. Și aș vrea să întreb Comisia dacă consideră în continuare că cele două sisteme nu pot coexista, pentru că eu unul sunt destul de convins că opinia publică își dorește o mai mare transparență și uh, sistemele de verificare a credibilității ar putea fi instituite peste tot. Majoritatea factorilor uh, interesați spun că aceste sisteme nu pun probleme pentru că ele se aplică deja sau sisteme similare se aplică deja. Se pune problema poverii administrative, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii. Cât de mare este problema pentru întreprinderile mici? Ar putea ele să îndeplinească toate cerințele în ceea ce privește formalitățile administrative? sau uh, este prea mult pentru importatorii de lemn. Eu, unul, aș opta pentru un sistem care este ușor de pus în practică și care uh, impune o birocrație cât mai mică. Parlamentul trebuie să aibă o poziție fermă. Despădurirea nu pune în pericol doar copacii, are implicații climatice, după cum amintea și colegul Arsenis. Știm de asemenea că antrenează o pierdere a biodiversității. Statele membre fac multe declarații răsunătoare legate de pierderea biodiversității și nu înțeleg așadar de ce Consiliul vine cu o poziție atât de slabă. Există preocupări uh, foarte mari legate de uh, sistemul optim și cred că Consiliul are nevoie de un impuls. Ori Parlamentul este organismul care poate să dea acest impuls. Mulțumesc, domnule Gebrandi. Mulțumesc, uh, doamna președintă. Mulțumesc și doamnei raportoare. Sunt uh, bucuroasă că sunt uh, raportor din umbră pentru acest uh, raport. Aș vrea să susțin sistemul de verificare a credibilității. Parlamentul Parlamentul încearcă de multă vreme să acopere lacunele și cred că raportorul a făcut o treabă bună în acest raport. Ce mă preocupă pe mine, ca și pe mulți alți deputați, este felul în care această legislație afectează întreprinderile mici. Cum vor putea acestea să respecte legislația fără costuri prea, mare, costuri prea mari? Multe întreprinderi mari s-au plâns de costurile administrative, însă atunci când le-am cerut să le estimeze exact, ne-a întâmpinat uh, tăcerea, pentru că nu s-au făcut uh, foarte multe eforturi pentru a evalua aceste poveri suplimentare. Nu sunt deci convinsă că aceste costuri suplimentare există pentru o întreprindere care are sisteme eficiente. Am vorbit și cu alte întreprinderi și sunt convinsă că dacă se implementează sistemul de verificare a credibilității la nivel macro, va apărea un cerc virtuos și eh, formularea amendamentelor propusă de raportor promovează apariția acestui uh, cerc virtuos și de aceea susțin uh, poziția raportoare. Mulțumesc foarte mult, domnul Florenț. Äh, Mulțumesc. Nu sunt raportor, raportor din partea PPE, dar colegul meu Fielner nu poate să participe astăzi, de aceea voi spune câteva cuvinte. Doamna Lucas, aveți sprijinul meu de vin și intervenția Uh, colegilor liberali merită susținere pentru că um, toți ne dorim să restrângem exploatările ilegale și trebuie să luăm măsuri drastice. Întrebarea e dacă ceea ce propuneți dumneavoastră va duce într-adevăr la atingerea acestui obiectiv ca pe viitor să existe ca volum un import de lemn ilegal redus față de situația actuală. În mod normal, evident că lemn de proveniență ilegală nu ar trebui să poată pătrunde în țările noastre. Eu cred că responsabili sunt cei din administrațiile naționale care nu acționează suficient de uh, conștient în a controla proveniența lemnului. Și tocmai pentru că există această lipsă de responsabilitate, noi acum ne străduim să etichetăm uh, fiecare bucată de scândură sau fiecare foaie de hârtie. E bine, mă întreb uh, chiar vor face față întreprinderile mici care se ocupă de asta? pentru că este foarte uh, dificil ce se întâmplă cu panourile de lemn, cu uh, cheresteaua. Uh, intenția este nobilă. Dar cum se va putea aplica o asemenea uh, dispoziție în practică cu toată bunăvoința pe care o am, nu îmi pot imagina. Sigur că uh, sunt reglementări europene, inclusiv pentru uh, copacii care cresc în pădurile din țara mea. Va trebui să uh, existe o localizare și o etichetare a fiecărui uh, copac, pentru ca până la urmă această certificare și trasabilitate să uh, poată să funcționeze. Ce facem cu rumegușul? trebuie să ne punem <laughs> întrebări uh, cum uh, ne vom putea uh, descurca în a gospodări această problemă. E bine, Comisia are sarcina să controleze cum se respectă legislația, să își asume această sarcină, să îndemne administrațiile naționale la rândul lor să-și asume responsabilitatea de a exercita un asemenea control. Am dorit să spun acest lucru cât mai răspicat. Iar dacă cele uh, 89 de amendamente au fost bine intenționate, dar până la urmă au fost uh, acceptate doar două de către Consiliu, mă întreb uh, cine este mai isteț? Noi oare am făcut prostia de a înainta atâtea amendamente? Consiliul este atât de uh, înțelept încât nu acceptă decât două? Sigur uh, că problema rămâne până la urmă uh, țara de proveniență și cred că vom ajunge la această problemă, așa cum uh, ne interesează țara de proveniență la salam, uh, tot așa va trebui să ne intereseze și uh, proveniența lemnului. Dar statele trebuie să-și asume responsabilitatea în a verifica această proveniență. Și uh, cei de la vamă trebuie să-și asume această responsabilitate. Mulțumesc, domnule Florence. Chris Davis. Thank you, Chairman. Mulțumesc, doamna președintă bine, dacă fiecare conservator britanic va vorbi cu același bun simț cu care a vorbit și Judy Girling astăzi, atunci nu m-aș mai teme de rezultatele alegerilor. Dar, din păcate, Judy, din acest punct de vedere, este nereprezentativă față de opiniile conservatorilor din Marea Britanie. Dar eu îi mulțumesc pentru observațiile ei și mulțumesc și observațiilor făcute de eh, Lucas pentru că uh, într-un fel și în uh, vechiul Parlament am încercat să abordăm această problemă. A fost un subiect care s-a aflat mereu pe agenda noastră și a existat o mult, mare rezistență față de abordarea acestor probleme, pentru că mulți spuneau nu putem să impunem restricții legale. Dar trebuie să existe o abordare mai liberă a problemei și a unor puncte legate de aceste aspecte. Mulți dintre cetățenii noștri au sentimentul că este greșit ca noi să acceptăm importuri de lemn din recoltări ilegale pentru că din cauza aceasta ă, suntem confruntați cu fenomenul despăduririlor. Există corupție, există bani ă, negri care provin din aceste surse ilegale de exploatare. Ă, există, sigur, încercări de a stăvili aceste fenomene, dar ele sunt prea lente și prea puțin convingătoare. Trebuie să creăm niște mecanisme de supraveghere. Sigur că există multe detalii care trebuie să fie discutate, dar întreaga uh, politică prin raportori, prin Parlament în prima lectură, noi am încercat să uh, elaborăm uh, amendamente care să uh, ajute ca această agendă să progreseze. Din păcate, Consiliul a fost refractar față de amendamentele noastre. Trebuie să se facă și compromisuri. Este evident că este necesar să ajungem la compromisuri, dar dacă noi nu vom reuși să ne susținem punctul nostru de vedere um, asumându-ne dreptul de codecizie, um, nu cred că vom reuși să ne impunem punctele noastre de vedere. Haideți să o facem, să fim mai ambițioși din acest punct de vedere. Mulțumesc, Peter Van Delen. Dacă s-ar putea ca intervențiile să fie ceva mai concise, pentru că avem o zi foarte încărcată, o agenda încărcată. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamna Gölling nu este singura din punctul de vedere pe care l-a afirmat. Cred că există și alți conservatori care își doresc o Europa mai verde. Mulțumesc uh, și doamnei Lucas pentru uh, propunerile pe care le face. Noi știm foarte bine că efectele recoltărilor ilegale de lemn sunt catastrofale asupra um, zonelor împădurite. Și există o serie întreagă de aspecte economice de asemenea Um, implicate. Eu sunt bucuros că noi, ca europarlamentari, susținem un punct de vedere cât se poate de clar. Din păcate, Consiliul uh, nu a ținut seama de poziția noastră și eu cred că acum, pur și simplu, pentru noi este o provocare. Trebuie să ne susținem propriul curs și să determinăm până la urmă o schimbare de poziție la nivelul unor state membre, pentru ca și Consiliul să-și schimbe poziția. Avem nevoie de o interdicție clară pentru importul de uh, lemn uh, recoltat ilegal și în Statele Unite ale Americii există o asemenea legislație și noi trebuie să o avem. Trebuie să fim foarte fermi pe poziție pentru a descuraja în totalitate recoltările ilegale, toți parlamentarii ar trebui să vorbim într-un glas. Mulțumesc, domnul Peter Lize. Mulțumesc, doamnă președintă. În uh, pregătirea mea pentru acest punct de pe ordinea de zi. Am citit o serie întreagă de documente din partea unor asociații care se angajează pentru protecția mediului înconjurător în statele noastre membre și trebuie să vă spun cu cât am citit mai mult, cu atât m-am necăjit mai tare. Uh, pentru că uh, uh, mulți tratează această problemă foarte unilateral. Asociațiile pentru protecția mediului înconjurător uh, nu țin seamă de problemele legate de micii proprietari de păduri din Europa și există o categorie numeroasă în regiunea din care vin eu, din Renania de Nord-Vestfalia, avem această problemă că uh, uh, există și lemn care nu este exploatat suficient de către micile uh, întreprinderi. Noi am uh, putea să-i ajutăm pe proprietarii de păduri să își gospodărească din acest punct de vedere proprietatea, inclusiv prin a uh, liberaliza vânzarea de lemn. Ă, noi în anumite regiuni din Europa ar trebui ă, să avem ă, chiar recoltări mai bogate de lemn, acționând în același timp în spiritul conservării mediului înconjurător. Și există de asemenea alte asociații care nu pun punctul pe i când abordează această problemă nu au o imagine de ansamblu, se concentrează pe amănunte. Sigur că este uh, adevărat. Exploatările, recoltările ilegale de pădure sunt o realitate și Europa încă nu a reușit să facă față acestui fenomen. Dar, uh, în definitiv, Parlamentul European din acest punct de vedere este cât se poate de deschis pentru a combate această realitate. Trebuie să găsim împreună o soluție rezonabilă, trebuie împreună să combatem recoltările ilegale și în același timp trebuie să fim atenți ca cei care administrează păduri în Europa să acționeze Uh, de asemenea uh, liber să, să nu fie împiedicați de un supracontrol. Noi avem nevoie din acest punct de vedere de flexibilitate pentru micile, micii proprietari și pentru micile întreprinderi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Teodoros Chilagakis. Mulțumesc, doamnă președintă. Nu am fost prezent în fosta legislatură când s-a discutat despre această legislație, însă îmi vine în minte câteva lucruri. În primul rând, încercăm să rezolvăm o problemă creată de altcineva și noi putem veni cu o parte din soluții, însă nu cu toate soluțiile. Și cred că ar fi o greșeală să venim cu o soluție globală când nu suntem decât o părticică dintr-o piață globală. Am impresia că încercăm să venim cu o soluție globală când ne confruntăm cu o problemă clasică de tip 80%-20%. 80% din problemă poate fi rezolvată cu 20% din costuri. Și pentru rezolvarea a restului de 20% e nevoie de 80% costuri. Și mă gândesc mai ales la întreprinderile mici și mijlocii, care intervin nu în momentul introducerii pe piață, ci mai departe, pe parcursul lanțului de distribuție. Întreprinderile mici vor încerca poate să fie responsabile și să respecte legislația, însă vor întâmpina costuri considerabile și nu au posibilitatea de a ne dovedi aceste costuri. Noi trebuie să le demonstrăm că este legitim și logic ca ele să plătească mai mult ca urmare a, a instituirea acestei legislații. Sunt de acord cu elementele legate de, legate de introducerea pe piață, însă întreprinderile mici sunt acelea care adesea preiau lemn sub orice formă de la alte întreprinderi mai mari și aceste prime întreprinderi trebuie, întreprinderile mici, trebuie să beneficieze de încredere, încredere pe care să le acorde guvernele în ceea ce privește aplicarea acestei legislații. Pentru că dacă nu putem să împiedicăm lemnul ilegal să intre pe piață, de ce să stopăm circuitul acesta la nivelul întreprinderilor mici care au cumpărat cu bună credință de la o întreprindere europeană care este activă pe piață. Înțeleg poziția de negociere expusă aici, însă cred că am avea o poziție mai bună dacă am fi logici și corecți față de întreprinderile mici. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mai rămân patru intervenții și vă rog să nu depășiți două minute fiecare. Michel uh, Levezi. Mulțumesc, doamnă președintă. Rivazi. Aș vrea să dau un exemplu concret. Exemplul Madagascarului. Guvernul nu e recunoscut pentru că a avut loc un puci, nu mai primește fonduri de la Uniunea Europeană sau de la Fondul Monetar Internațional și guvernul acesta ilegal despădurește toate parcurile naționale pentru a recupera lemnul prețios. Și cred că există două răspundere aici. Răspunderea exportatorilor, întreprinderi europene care transportă lemn în țările europene și asiatice. Cum să îi sancționezi pe acești exportatori care participă la comerțul ilegal cu acest lemn? A doua răspundere este răspunderea țărilor europene. Mie mi se pare că dacă vrem să luptăm împotriva exploatării ilegale, trebuie să instituim sancțiuni. Sancțiuni financiare, financiare descurajante la adresa exportatorilor și aici ajungem și la întreprinderi și responsabilitatea statelor europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru claritate și pentru concizia intervenției. Doamna Grostet. Mulțumesc, doamnă președintă. Voi încerca să fiu și eu uh, succintă. Este clar că avem nevoie de un mecanism ambițios de luptă împotriva exploatării ilegale a pădurilor și, pe de altă parte, trebuie să conservăm lemnul. Mijloacele trebuie să fie proporționale cu riscurile și trebuie să dăm dovadă de hotărâre pentru a garanta legalitatea prin eliberarea de certificate și în același timp trebuie să ne concentrăm pe lemnul care prezintă cele mai mari riscuri de origine ilegală. Aș vrea să mă refer la amendamentul 70 al raportoarei, care se referă la editori. Aceștia ar trebui să verifice proveniența hârtiei pe care se imprimă cărțile ori nu se poate verifica originea fibrelor de lemn. Este foarte greu să certifici originea acestei hârtii, pentru că se folosește pastă de hârtie cumpărată pe piețele mondiale și aprovizionările fluxează foarte mult. Este imposibil, practic, să ai parte de trasabilitate pe această piață. Deci eu aș fi pentru excluderea editorilor și să ne concentrăm pe mecanismele de introducere pe piață. Să concentrăm eforturile pe elementul care este cel mai aproape de recoltare și anume acela legat de introducere pe piață. Sigur că e nevoie, pe de altă parte, de controle și de sancțiuni armonizate și nu intru mai mult în detalii pentru că vreau să fiu uh, concisă. Mulțumesc foarte mult! E adevărat că avem foarte mult de lucru. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că doamna Lucas are multă bunăvoință, dar cred că de asemenea trebuie să găsim o reglementare eficientă, practicabilă. Să ne gândim că există multe întreprinderi care folosesc lemnul ca materie primă, este o resursă esențială și uh, folosirea uh, și în scopuri energetice a lemnului, uh, de fapt, reduce uh, elim- și elimină uh, dioxidul de carbon din atmosferă. De aceea, eu cred că trebuie să găsim reglementări care să fie viabile. Un control al uh, întregului lanț de comercializare, mie mi se pare că ar fi nepracticabil, nu ar fi util nici consumatorului, nici industriei lemnului și uh, ar uh, dezavantaja utilizarea lemnului ca materie primă. Ca atare, cred că nu poate fi intenția noastră să ajungem la o asemenea situație. Controlul ar trebui să fie eficientizat la granițe, și uh, trebuie să uh, ținem seama de puncte de vedere practice atunci când vrem să acționăm restrictiv pentru a nu ajunge la un moment dat la efecte nedorite. Cred că ar trebui să avem o abordare pragmatică și să obligăm statele membre să aplice legislația deja existentă astfel încât să stimulăm și utilizarea lemnului ca materie primă. Mulțumesc! La clas. Mulțumesc, doamna președinte. Este absolut limpede că nici unii dintre noi nu doresc să mai existe recoltări ilegale de lemn. Ehm, dar ce mijloace folosim pentru a ne atinge obiectiv? pentru că cei care administrează pădurile nu trebuie să fie supra-solicitați de prevederi birocratice. Trebuie să ne gândim că două treimi din lemnul care circulă pe piața internă comună este chiar de proveniență europeană. Trebuie să uh, creăm posibilitate proprietății proprietarilor de păduri ca ei să își valorifice lemnul pe piața internă fără piedici semnificative. Nu înțeleg de ce am creat pentru ei uh, proceduri care să fie costisitoare și care să îngreuneze activitatea. Pentru că um, trebuie să existe, sigur, sisteme de verificare a provenienței, dar mm, conceptul de risc neglijabil, din punctul meu de vedere, creează un bun echilibru între ceea ce este necesar ca măsuri și uh, ceea ce poate fi eliminat ca piedică birocratică. Ei bine, în ce privește importul din statele terțe, Aici chiar trebuie să colaborăm uh, pentru ca rezultatul de trasabilitate să fie uh, bun pentru noi toți și să ne protejăm în propriile păduri. Doamna Rosbach, foarte concis dacă se poate. Alle de gode ting, der er kommet frem indtil nu. Mulțumesc. Nu am să repet tot ceea ce s-a spus până în prezent și foarte pe scurt aș vrea să vorbesc despre exploatarea ilegală a pădurilor. E adevărat că în Europa nu există asemenea practici, dar se întâmplă asemenea lucruri în alte țări, precum de exemplu în China și nu putem să verificăm exact care sunt cantitățile de lemn recoltate în China și apoi trimise în țări terțe. Și există un anumit procent de copaci pentru care nu avem niciun fel de control, niciun fel de certificat. Și ar fi bine să avem controle mai riguroase și ar fi bine ca Comisia Europeană să găsească căi de cooperare cu țările terțe care exportă și importă lemn recoltat în mod ilegal, pentru că nu numai noi trebuie să fim uh, singurii pe piața mondială care să aibă regulamente atât de stricte. Avem o propunere bună, dar nu este suficientă dacă este să ne gândim la problemele globale. Vă mulțumesc, spune doamna Lepaj. Acum dau cuvântul domnului John Bazil de la Comisia Europeană. Vă mulțumesc. Comisia împărtășește îngrijorarea Parlamentului în ce privește exploatarea forestieră ilegală. Noi deja ne-am ocupat de aceste aspecte când vă gândiți la acordurile de parteneriat voluntar și la planul de acțiune FLEX, dar e clar că era nevoie de mai multă legislație în domeniu. Așa să răspund la întrebările care mi-au fost adresate, mai ales de domnul Gerbrandi, în ce privește, doamna Gerbrandi, mă scuzați, în ce privește uh, costurile pentru întreprinderile mici și mijlocii și costurile legate de uh, interdicție. Comisia, știți, a avut o abordare diferită. Noi am cerut uh, operatorilor să dea dovadă de uh, um, voluntarism și să practice acest sistem de verificare a credibilității pentru a limita cantitățile de lemn și de produse din lemn uh, recoltate în mod ilegal care pătrund pe piața europeană. Și am făcut acest lucru pentru a evita anumite uh, um, provocări care s-ar putea prezenta pe viitor, ca de exemplu uh, să ajungi în fața Curții Europene de Justiție și să trebuiască să dovedești dacă cu tare cantitate de lemn importată din Indonezia a fost recoltată în mod legal sau ilegal. Și apoi mai este și întrebarea dacă uh, aceste prevederi ar trebui uh, limitate la uh, operatorii care introduc pentru prima oară pe piața acele produse sau pentru toți operatorii din lanțul de furnizare și dacă ar trebui să existe și o combinație între măsuri de interzicere totală și măsuri de verificare a credibilității pentru toate categoriile de operatori sau pentru numai o singură categorie. Este evident că cu cât mai multe companii vor trebui să respecte aceste, acest regulament, cu atât mai mare va fi povara administrativă pentru acestea din urmă și costurile implicate. În ce privește certificarea, noi credem că nu trebuie să existe o excepție, o scutire pentru acele produse din lemn care au uh, certificate emise de părți terțe. În ce privește definirea legislației aplicabile, gândiți-vă la faptul că prevederile legale trebuie să fie uh, ușor de pus în aplicare de către uh, principalii interesați, respectiv operatorii din industria lemnului și nu numai niște um, aspirații, niște idealuri. Apoi, în ce privește monitorizarea, noi suntem de acord cu poziția Consiliului și anume că organizațiile de monitorizare ar trebui să fie recunoscute la nivel național și nu la nivel european, pentru că cele de acolo sunt uh, cele mai familiarizate cu problemele piețelor naționale. În schimb, pentru cele care au activități în mai multe state membre, ar fi nevoie de un sistem de uh, control la nivel european. Vă mulțumesc, spune doamna președintă, o rog pe doamna Lucas să reia cuvântul pentru a trage concluziile și mulțumesc încă o dată pentru calitatea muncii depuse. Doamna Lucas, aveți cuvântul. Da, vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Câteva observații. Mai mulți au spus că lemnul este un produs de bună calitate, un produs uh, pozitiv, dar dacă nu este produs în mod legal, nu-l mai putem considera ca atare. Și tocmai acesta este scopul acestui regulament, să favorizeze lemnul de bună calitate recoltat și uh, uh, exploatat în mod legal. Evident că avem nevoie de legislație nu numai în cadrul Uniunii Europene, ci și în afara ei, dar ar fi un prim pas să o facem în interiorul Uniunii. Abordarea tip due diligence, verificarea credibilității, nu este suficientă și chiar și Consiliul este de acord cu acest lucru, pentru că asta nu i-ar incita uh, suficient de mult pe operatori ca să nu mai aibă, uh, uh, să nu mai cumpere lemn din surse ilegale. Comisia mai vorbit și despre uh, uh, area de a, uh, aplicare a regulamentului. Aici nu vrem să uh, ne opunem vreunei lei sau vreunei directive dintr-un stat terț, uh, știu eu, directivei muncii din um, Indonezia. Noi ne dorim ca și în aceste țări terțe să existe legislație care să controleze originea um, uh, lemnului um, exploatat. Pentru că în cazul în care nu ne gândim la toate aspectele uh, uh cu privire la țările terțe, nu vom mai motiva aceste certețe terțe să semneze acordul de tip flagged. Apoi să vorbim mult despre costurile pentru IMM-uri. Vă rog foarte mult să vă uitați exact la ce scrie în raport și nu să vorbiți despre ceea ce credeți că este în raport. Pentru IMM-uri, nu uh, se aplică tot sistemul, li se cere pur și simplu să fie atente, vigilente, să le pese cu alte cuvinte. Ce înseamnă acest lucru? Că trebuie să știi ce este produsul pe care îl vinzi, să știi de unde l-ai cumpărat și să știi cui îl vinzi. Nu cred că e vorba despre niște obligații costisitoare. Eu cred că majoritatea operatorilor din Europa deja fac acest lucru. Deci, eu nu cred că este un lucru deosebit de costisitor pe care îl cerem acestor întreprinderi mici și mijlocii, cu atât mai mult cu cât multe dintre ele deja se achită de această datorie. Am fost la un seminar unde a participat un consorțiu de uh, uh, uh, întreprinderi care exploatează și prelucrează lemnul. Și chiar și ei sunt avocații acestui sistem combinat de verificarea credibilității și de interzicere de um, um, import și comercializare. Deci există mai multe mari companii care deja aplică acest sistem dar dacă acest sistem ar fi fost atât de costisitor, chiar vă imaginați că uh, Partidul Republican din Statele Unite ale Americii ar fi votat în favoarea legii Lacey, așa cum au făcut în urmă cu 18 luni? Unii au sugerat că trebuie să ne uităm foarte atent la situația întreprinderilor mici și mijlocii. Și cum spuneam, am fost foarte vigilentă în ce le privește, pentru că, încă o dată, obligațiile care le-ar reveni nu ar fi deloc atât de uh, greu de aplicat și atât de um, costisitoare. Și apoi să nu uităm că mai avem uh, precedente cu stabilirea acestor birouri de informare și de um, uh, consiliere. Deci am putea poate să avem un asemenea ghișeu, am putea să avem uh, companii care să acorde sprijin și consiliere tehnică pentru a ajuta IMM-urile dacă chiar este indispensabil acest lucru. Apoi aș mai vrea să vorbesc despre strategie căci, așa cum a mai spus și Chris Davis, este absolut important să avem o poziție a Parlamentului fermă, puternică, dacă vrem să obținem ceva în următoarele negocieri cu Consiliu. În prima lectură am avut o poziție uh, uh, puternică. Evident că vor mai exista multe negocieri între grupurile politice din Parlament, dar eu sper că acestea să ne întărească și nu să ne slăbească poziția pentru că numai astfel am putea să uh, nu reducem prea mult impactul acestui regulament. Cum spuneam, nu cred că prevederile acestui regulament se vor traduce printr-o creștere a costurilor pentru operatori, pentru că gândiți-vă că dacă nu avem o trasabilitate, va fi foarte greu să știm de unde provine lemnul care se află pe piețele noastre și de aceea sper să putem să avem o poziție puternică uh, în confruntarea cu Consiliul. Mulțumesc! Vreau să vă reamintesc că temenul, uh, termenul limită de depunere a amendamentelor este 8 uh, aprilie. Între 26 și 28 aprilie vom vota la comisie și uh, raportul ar trebui să fie discutat în plenara din luna mai anul, spune doamna președinte, m-am înșelat. Nu, pentru termenul limită este 8 aprilie, dar vom vota uh, între 3 și 4 mai în comisie și vom discuta raportul la plenara din luna iulie. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi ce privește captarea și stocarea dioxidului de carbon. Este o procedură un pic specială pentru că grupul verzilor este împotrivă. Deci pentru a organiza dezbaterea vă propun ca cineva din partea verzilor să-și explice poziția, de exemplu domnul Claude Turme sau altcineva, apoi comisia să răspundă, astfel lansăm dezbaterea după ce am ascultat cele două puncte de vedere. Dacă terminăm până la 5 fără un sfert cu acest punct de pe ordine de zi, ar fi foarte bine, pentru că apoi mai avem încă două rapoarte și uh, prezentarea cu privire la conferința de la Doha. Deci acum vreau să dau cuvântul uh, un reprezentant al grupului verzilor. Claude Turmes? I will switch. Mulțumesc, doamnă președintă. Voi vorbi în limba engleză pentru ca cât mai multe persoane să înțeleagă direct uh, ce am de spus. Pentru ca toată lumea să înțeleagă despre ce vorbim, trebuie să ne întoarcem în anul 2008, când s-a negociat sistemul comercializării cotelor de emisie. La momentul respectiv s-a vorbit despre ideea folosirii unor certificate în valoare de 300 de milioane de euro pentru a finanța tehnologii de captare a dioxidului de carbon, precum și tehnologii aferente energiei din surse regenerabile. Toate partidele din Parlamentul European au contribuit la acest acord. La vremea respectivă, ne așteptam ca aceste 300 de milioane de euro, valoarea acestor 300 de milioane de uh, certificate, să fie de circa 3-4 miliarde de euro. Din păcate, între timp a intervenit criza economică, industria este în recesiune, are nevoie de mai puține certificate și ca atare prețul acestora scade și în plus țări cum este Polonia și altele au o politică care contribuie de asemenea la menținerea la un nivel scăzut al prețurilor certificatelor. Când Banca Europeană de Investiții va organiza licitațiile pentru a obține veniturile, ne așteptăm ca prețul să fie de 15 euro pe tonă. Nu mai vorbim deci despre 7-8 miliarde de euro, ci despre o sumă de 4-4,5 miliarde de euro care ar fi disponibilă. A doua chestiune este următoarea. Dacă citim documentul uh, la care s-a ajuns în comitologie și care a ajuns uh, pe mesele noastre, vedem că la consideratul 11 se spune clar următorul lucru. Pentru a asigura diversitatea tehnologică, proiectele demonstrative ETS vor fi finanțate, precum și proiecte din categoriile menționate. Dacă combinăm acest lucru cu considerentul 6, care spune că 50% din proiecte pot fi finanțate, ajungem la următoarele concluzii. Un proiect se referă la un miliard de euro și 50% înseamnă 500 de milioane. 8 proiecte au nevoie de 4 miliarde de euro conform acestui sistem și ar fi vorba despre proiecte de captare a carbonului. Doar 500 de milioane de euro rămân pentru proiectele referitoare la energii regenerabile. Deci, practic, fondurile alocate proiectelor pentru captarea dioxidului de carbon sunt mai importante decât fondurile alocate tehnologiilor în domeniul energiei din resurse regenerabile. Cum poate da asigurări Comisia că nu va exista o disproporție atât de mare între fondurile alocate pentru captarea carbonului, care este o tehnologie mai scumpă și nu este o tehnologie complet neutră. Și proiectele celelalte. Trebuie să ne referim și la articolul 8, alineatul 3. Pentru că la nivelul acestui articol se face, se realizează echilibrul. Solicitarea totală de finanțare, dacă aceasta este mai mare decât fondurile disponibile, numărul de, produs, de proiecte selecționate se va reduce în aceeași proporție pentru fiecare categorie în parte. Deci se va reduce în aceeași proporție pentru proiectele referitoare la captarea carbonului și proiectele aferente energiilor regenerabile. Se va scoate din sistem, se vor scoate cu prioritate proiectele scumpe. Deci vorbim despre 8 proiecte de captare a carbonului, însă dacă apar mai multe proiecte, nu vor fi suficienți bani disponibili. Și întrebarea pentru comisie este cum se va garanta că fondurile pentru energii regenerabile nu vor fi extrem de mici. Pentru companii ca Enel, Endesa și E.ON, de exemplu, este clar că astfel de proiecte uh, sunt importante, ori aici vorbim despre actori uh, de pe piață mari. Domnul Piotr Tuleș reprezintă Comisia Europeană și îl rugăm să răspundă pentru că Comisiei s-a pus o întrebare precisă. Nu? Mulțumesc, doamnă președintă. Bună ziua! Domnul Turmeș a pus uh, niște întrebări comisiei și, într-adevăr, trebuie să ne întoarcem la directiva cu privire la uh, sistemul de comercializare a controlului de emisie. Era vorba despre certificate din rezerva instalațiilor nou intrate care urmau să fie uh, folosite pentru a susține aceste proiecte. noi considerăm că am dat curs dorințelor exprimate legiuitor. Mi s-au pus uh, trei întrebări la care voi încerca să răspund pe scurt și la obiect. Prima întrebare legată de prețuri. După cum știți, Comisiei nu-i place să facă speculații legate de prețuri. Prețurile depind de evoluția pieței în Europa și, într-adevăr, există estimări conform uh, cărora prețul acestor certificate va fi de 4-4,5 miliarde de euro. Totul depinde de prețul uh, carbonului pe piața, piața europeană. Aceste 300 de milioane de certificate vor fi vândute pe piața secundară în Europa, nu vor fi scoase la licitație. Vă rog să nu faceți uh, această eroare. Nu este vorba despre o licitație. Cele 300 de milioane de certificate vor fi vândute pe piața secundară de către Banca Europeană de Investiții petiții care este menționată clar în decizie. Decizia stipulează că toate certificatele trebuie să fie alocate până la sfârșitul anului 2013. Și decizia stipulează de asemenea că toate proiectele trebuie să fie, fie operaționale până la sfârșitul lunii decembrie 2015. În ceea ce privește distribuția finanțării, cred că este una dintre preocupările majore pe care le-a exprimat uh, domnul Turmeș. Comisia a spus întotdeauna că împărțirea finanțării între cele două tipuri de proiecte va depinde de nevoi. Comisia s-a consultat cu toți factorii interesați înainte de adoptarea acestei decizii și suntem încrezători că cele 34 de categorii care țin de energie regenerabile și cele 8 categorii ce țin de captarea carbonului reprezintă, reflectă nevoile. Fiecare proiect din cele două sectoare va fi finanțat în proporție de 50% din costurile relevante. Costurile relevante conform definiției din liniile directoare. Și costurile relevante sunt definite la fel pentru ambele sectoare proporția finanțării între cele două tehnologii va fi o proporție între cele două tipuri de proiecte. La ora actuală nu se pot calcula aceste costuri. Proiectele acestea sunt proiecte novatoare și nimeni nu știe încă cât de mari vor fi costurile și credem că încă nu este nevoie de o evaluare clară a costurilor pentru a stabili distribuirea fondurilor. Oricare ar fi raportul, fondurile ce vor fi disponibile pe viitor vor fi atent distribuite. Întrebarea mea a fost foarte clară. Cum vă veți asigura că nu uh, vom asista la situația în care fondurile destinate energiilor regenerabile vor fi foarte mici? Nu putem ști încă acest lucru, pentru că există opt categorii de proiecte și nu știm care vor fi propunerile. S-ar putea să existe mai multe propuneri în categoria energiilor regenerabile și atunci proporția va fi diferită. La ora actuală nu dispunem de o listă a proiectelor. Nu știm care vor fi proiectele și nu știm care va fi nivelul finanțării. Propunerea nu a propus, deci, comisia nu a propus o distribuție ex ante și nu a făcut nici speculații în privința costurilor acestor proiecte. La ora actuală nu pot să vin cu o estimare a proporției finanțării pentru cele două tipuri de proiecte. Nu am făcut acest lucru în evaluarea de impact pentru că nu dispunem de date. Trebuie să așteptăm prima uh, cerere de propuneri pentru a vedea ce propuneri se vor face, pentru a vedea care sunt, vor fi propunerile care vor uh, fi luate în considerare, propunerile care respectă criteriile și care vor fi proiectele selecționate. Proiectul acesta nu, procesul acesta nu a început, va începe în luna iunie și doar atunci vom putea vedea de ce finanțare e nevoie și care este distribuția fondurilor între cele două categorii de proiecte. Mulțumesc foarte mult. S-au înscris șase persoane, Chris Davis, François Grostet, Claude Turmej. Așteptați puțin să organizăm dezbaterea. Chris Davis, François uh, Grostet, Vasecut, Esther DeLong. Iau notă de cereri de intervenție. Nouă vorbitori. Vă rog, nu depășiți 1-2 minute. Aș ruga Comisia să răspunde și la a treia întrebare și poate că ar putea fi mai precisă decât până acum. Il faudrait que nos collègues puissent s'exprimer. Dăm cuvântul colegilor mai întâi, pentru că ați primit un răspuns, fie că vă place, fie că nu. Ați primit un răspuns care poate că nu a fost unul, însă, în orice caz, comisia a răspuns. Am fost raportorul pentru CSC atunci când s-a discutat pachetul asupra schimbărilor climatice. Acum doi ani, Consiliul European a spus că își dorește 12 proiecte demonstrative până în 2015. Și întrebarea pe care trebuie să o punem este unde sunt aceste proiecte? Dacă proiectul acesta de decizie este adoptat, vom decide de-abia până la sfârșitul anului viitor ce proiecte vor fi finanțate și va rămâne foarte puțin timp până în 2015. Să nu uităm de asemenea că se folosește în continuare combustibilul fosil. Chiar și China folosește foarte mult combustibilul fosil. trebuie să discutăm despre rafinările petroliere și așa mai departe. Și ca atare trebuie dezvoltată captarea și stocarea carbonului. Comisia aceasta este cea care a venit cu ideea finanțării proiectelor demonstrative prin folosirea certificatelor. Am uh, venit cu o propunere în fața Consiliului și Consiliul a răspuns da, e o idee bună, să folosim certificatele pentru a obține finanțare au trecut 13 luni de la această decizie și încă avem de-a face cu un proiect de decizie. Totul este prea lent, procesul întreg este prea lent. Claude Turmes a pus câteva întrebări bune. Vor fi suficiente aceste fonduri pentru a finanța proiectele legate de CSC și proiectele ESR și vom ajunge să respectăm termenul de 2000 2015. Cum reducem întârzierile și cum accelerăm procesul? Și pentru a încheia, cred că vorbim despre o dezbatere ideologică. Claude spune că în 2008 acest proiect a, a fost susținut de toate partidele, însă verzii se împotrivesc energiei nucleare și se împotrivesc uh, CSC-ului, captării și stocării carbonului. Claude, ai pus niște întrebări foarte valabile, însă ignori realitatea, și anume că verzii sunt uh, împotriva captării și stocării dioxidului de carbon. Doamna Grostet. Mulțumesc, doamnă președintă. Ceea ce voi spune eu uh, nu diferă foarte mult de cele spuse de colegul Davies. Am fost raportoare pentru aviz în Comisia pentru Industrie cu privire la captarea și stocarea dioxidului de carbon și mi se pare regretabil că se face întotdeauna această uh, opoziție între cele două tehnologii. În uh, pachetul cu privire la schimbările climatice ne-am referit deja la captare, ne-am angajat să finanțăm proiectele pilot, trebuie să mergem până la capăt. Avem nevoie de aceste finanțări și am luat o decizie. Nu putem să repunem în discuție decizii care au fost luate acum 2 uh, ani, acum 3 uh, ani și așa mai departe. Chiar dacă unii nu sunt pentru centralele termice care funcționează pe cărbune și vorbim și despre China, Însă știm că și în Europa sunt multe centrale termice și aceste centrale emit foarte mult dioxid de carbon în atmosferă. Deci trebuie să găsim soluții. Nu putem să interzicem folosirea cărbunelui. Nu e cu putință. Și ca atare trebuie să găsim soluții și aceste soluții sunt, printre altele, aceste proiecte pilot. Deci trebuie să identificăm finanțări și să nu ne opunem din rațiuni ideologice. Mulțumesc, doamna Macavan. Over time, Claude and I have agreed on... Mulțumesc, Claude și cu mine suntem adesea de aceeași părere, dar acum îl contrazic. Și nu înțeleg de ce, dacă am ajuns la un acord și am spus că găsim soluții pentru a finanța proiectele CC, ce, CCS, am ajuns deci la acest compromis între grupurile politice în momentul în care am propus uh, o nouă legislație. Nu înțeleg de ce acum când Comisia implementează ceea ce noi am convenit deja, găsim argumente politice pentru a încerca să întoarcem acest proces din turn. Yes. Acum uh, există și uh, companii din domeniul industriei Uh, oțelului care investesc în acest sistem de captare și stocare a cărbunelui și trebuie să tindem spre o reducere a emisiilor de carbon. Noi nu suntem China. Să nu întârziem proiectele CSC din nou, pentru că altfel vom întârzia și trecerea la surse regenerabile de energie. Pentru că există o serie întreagă de companii care deja au creat o breșă îndreptându-se spre surse regenerabile de energie, să nu le barăm calea. Comisia implementează acum decizia noastră și eu sper să crească prețul cărbunelui. Bineînțeles că nu pot să existe de pe acum previziuni în legătură cu nivelul la care va ajunge prețul carbonului. Comisia spune că există 28 de categorii de CSC. E bine, noi trebuie să um, nu apelăm la procedura de comitologică pentru a um, inversa un proces care deja a demarat. Doamna Elizabeth Gardini. Mulțumesc, doamna președintă, și eu vreau să spun că uh, aprob câteva lucruri din cele spuse aici, dar nu putem uh, redeschide discuția în legătură cu fiecare capitol, pentru că altfel nu vom reuși să progresăm. 26 de state membre au susținut procedura comitologică și în ce privește decizia propriu-zisă, au fost negocieri care au necesitat un an întreg de discuții. Ei bine, acum verzii au obiecții și uh, ceea ce ar putea să pericliteze o activitate care s-a dovedit și până acum a fi foarte anevoioasă. Noi ar trebui să putem renunța în totalitate în Europa la utilizarea combustibililor fosili, dar mai este nevoie de studii științifice, uh, nu trebuie să se producă uh, daune mediului înconjurător. La articolul 11, la considerentul 11 se spune că Trebuie să uh, sprijinim diversitatea tehnologică, proiectele inovatoare, dar și CSC-ul. Cred că în ce privește energia regenerabilă, există deja răspunsuri în legătură cu anumite uh, îngrijorări pe care le avem. Uh, Trebuie să susținem uh, tehnologia CSC. S-a luat deja o decizie în acest sens și uh, există o serie întreagă de considerente politice și strategice pe care le-am avut în vedere. Mulțumesc. Chris Davis. Doamna Hasi. Am vrut să corectez ceva ce a spus Chris Davis. El a vorbit despre uh, demersurile care au uh, premers acestei decizii politice. Și uh, uh, există rezerve în legătură cu eventualitatea ca la un moment dat din fondurile pe care le-am pus deoparte să nu sprijinim decât uh, sistemul de captare și stocare a carbonului fără să stimulăm și proiectele inovative de utilizare a energiilor regenerabile. Și Claude, de altfel, a descris foarte bine aceste lucruri. Cu doi ani în urmă, când am uh, configurat pachetul climatic, uh, am vorbit despre posibilitatea de a sprijini sistemul CSC prin stabilirea unor limite superioare de emisie pe kilowatt oră. Dar uh, noi ă, atunci am aflat că raportorul pentru CSC ă, nu a fost favorabil ă, acelei limite superioare pe care unii au propus-o. Este de Lange. Mulțumesc, doamna președintă. Doresc să mulțumesc pentru răspunsul primit din partea Comisiei. Ne Uh, aflăm acum în fața uh, unor afirmații despre care nu știi uh, clar situația este albă sau neagră. Deocamdată nu știm cum vor fi repartizate fondurile pentru CSC și proiectele novatoare. Colegii până acum au sprijinit analiza comisiei și eu o susțin. Sigur că s-ar putea la un moment dat să ne încăierăm când va fi vorba despre uh, stabilirea fondurilor. Va fi o proporție de 80% vis-a-vis -vis de 20%. Este clar, CSC-ul este o tehnologie mai scumpă, dar uh, nu cred că trebuie să abordăm lucrurile astfel. Ar trebui, din potrivă, să ne situăm pe o poziție pe care au exprimat-o și alți colegi. Propunerea a fost făcută cu mult timp în urmă, am ajuns deja la uh, un compromis, ar trebui să-l susținem. Uh, ar fi, din acest punct de vedere, uh, o poziție înțeleaptă. Ar trebui să ne spună Comisia uh, la uh, ce durată în timp trebuie să ne mai așteptăm în legătură cu CSC-ul? Uh, cum vom putea stopa încălzirea planetei până la maximum 2%? Mulțumesc, doamna De Brun. Mulțumesc. Am fost raportoare când s-a discutat CSC, iar uh, colegul meu, raportor din umbră, din partea uh, grupului ITS a susținut uh, poziția mea. Am avut uh, dificultăți de a accepta în totalitate sistemul CSC. Cred că unele răspunsuri încă le așteptăm, dar eu cred că pachetul climatic, așa cum a spus și Satu Hasi, prevede anumiți pași pe care noi putem să-i întreprindem în Europa. Dar ă, dacă noi putem reglementa lucrurile în Europa, în același timp, nu putem impune aceleași reglementări în alte ă, părți din lume, nu putem impune punctul nostru de vedere Chinei. Iar în ce privește banii ă, care vor fi necesari pentru CSC, Sigur uh, că uh, sunt proiecte costisitoare, dar sunt necesare. Și aș prefera să se îndrepte fondurile spre CSC decât spre uh, energia nucleară. Având în vedere ceea ce am propus deja ca reglementare, cred că trebuie să punem Comisiei următoarele două întrebări. Spuneți că nu puteți face speculații astăzi, accept acest lucru, dar dacă susțineți propunerile și doriți un echilibru, puteți să ne spuneți cum veți crea garanții pentru ca acel echilibru să fie menținut în momentul în care uh, proiectele vor fi acceptate uh, în deciziile, în procesul de decizie care se va lua. Cum veți reuși să păstrați echilibrul? Acesta ar fi prima întrebare, iar cea de-a doua întrebare. În directiva privind CSC, mai mult decât în directiva privind ETS, um, au existat o serie întreagă de măsuri care uh, trebuie să fie respectate. Domnul Ziber. Mulțumesc, doamna președintă. Cred că noi am fost de acord că ne dorim o reducere a utilizării cărbunelui. Ceea ce nu înțeleg acum este că acum um, adresăm întrebări care au o încărcătură ideologică. Toate uh, aceste um, opinii, ca de pildă faptul că banii vor merge spre concerne care nu sunt sărace, Eh, nici acum. Nu cred că sunt acceptabile. Vrem tehnologia CSC, atunci trebuie să eh, stimulăm întreprinderile să o aplice. Noi în Europa și nu în China trebuie să găsim o tehnologie pentru a reduce emisiile de bioxid de carbon în mediu. Și eu cred că ehm, nu am acționa în perspectivă dacă ne-am situa pe poziții ideologice din acest punct de vedere. Eu nu cred că în comisie nu se acționează obiectiv când este vorba de selectarea unor proiecte. Eu uh, cred că va exista o repartiție a proiectelor bazată pe fair play, pentru că avem experți acolo care uh, vor lua aceste decizii. Deci să nu privim cu ochi miopi această tehnologie, pentru că noi nu trebuie să rezolvăm lucrurile pe termen scurt. Trebuie să creăm șanse economiei noastre de a deveni o economie verde. Nu putem elimina în totalitate anumite surse energetice, chiar dacă vom recurge mai mult la alte tipuri de energie. Domnul Peter Lise. Mulțumesc. În legătură cu problemele esențiale cred că s-au spus destule. Sigur că putem să discutăm în continuare dacă avem nevoie de CSC sau nu pentru uh, a obține electricitate, dar dacă ne gândim la industria de oțel, uh, industria cimentului, uh, obținerea de var, toate aceste lucruri sunt necesare și nu se pot obține fără utilizarea cărbunelui. Și aș vrea să știu dacă, din acest punct de vedere, Comisia dorește în continuare să găsească formule de încurajare a acestor industrii. Mulțumesc! I hear some people here in the group thinking... Unele persoane cred că vorbim despre o dezbatere ideologică însă nu este o dezbatere ideologică. Claude Turmes nu a pornit o dezbatere ideologică. A întrebat pur și simplu Comisia dacă poate garanta faptul că va exista un echilibru între finanțarea celor două tipuri de proiecte. Sigur că nu putem face speculații, însă există prognoze și dacă ne uităm la prognoza cu privire la prețul carbonului, discutăm despre o sumă totală de 4-4,5 miliarde de euro. În documentul Comisiei se spune că se dorește asigura un echilibru între CSC și ESR. Și întrebarea este cum se asigură acest echilibru, pentru că în următorul articol se spune că se vor selecta mai întâi 8 proiecte CSC și știm foarte bine cât de scumpe sunt aceste proiecte. Dacă se, va finanța, se vor finanța în, pro, în procent de 50% aceste 8 proiecte, vorbim despre o finanțare de 4 miliarde de euro. Nu e vorba despre speculație, e vorba despre un calcul simplu, pornind de la calculele, de la prețurile prognozate pentru viitor. Deci dacă discutăm uh, despre o sumă de 4 milioane de euro investită în CSC și nu mai rămân suficienți bani pentru celelalte proiecte, proiectele ESR, întrebarea este cum va asigura Comisia un echilibru între cele două tipuri de proiecte. Nu este o dezbatere ideologică. Nu! Nu este o dezbatere ideologică. Haideți să fim serioși. Întotdeauna vorbim despre trecut. Îmi pare foarte rău, domnule Davis. Eu nu fac altceva decât să pun o întrebare și ar trebui să mă lăsați să pun această întrebare. Știu că v-ar plăcea foarte mult să spuneți că e o dezbatere ideologică, dar nu este ideologică. Sunt un deputat nou în Parlament, nu sunt împotriva captării și stocării dioxidului de carbon, spun doar că există un pericol real ca majoritatea banilor din acest fond să fie investiți în CSC. Dorim să existe un echilibru, spune Comisia. Și întrebarea mea este cum veți asigura acest echilibru? Este întrebarea pe care a pus-o Claude Turmeș și nu i s-a răspuns. S-a spus, nu va exista, poate că ar fi trebuit să se spună, nu se intenționează realizarea unui echilibru, atunci nu treceți acest lucru în document. Spuneți pur și simplu că veți aloca mai multe fonduri CS, CS, CSC-ului. Și în felul acesta sunteți sinceri. Încă o dată, nu este o dezbatere ideologică, vreau doar să mă asigur că există fonduri suficiente atât pentru captarea uh, și stocarea dioxidului de carbon, ci și, pen- și pentru proiectele demonstrative legate de energiile regenerabile. Comisia dorește să răspundă mai precis la întrebarea pusă? Foarte pe scurt, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președintă. Da, putem da explicații suplimentare. Impresia mea este că nu se înțelege foarte bine natura deciziei care a ajuns pe mesele deputaților europeni. O să, întreb, o să încep cu ultima întrebare legată de echilibru. Decizia aceasta cuprinde o serie de categorii în cadrul cărora se pot uh, propune proiecte. Există 8 categorii pentru CSC și 34 de categorii pentru ESR. Dacă se vor face solicitări în valoare de 4 miliarde de euro pentru CSC și uh, se vor solicita 4 miliarde de euro pentru celelalte proiecte, distribuția va fi de 50%-50%. Totul depinde de numărul de proiecte uh, propuse, proiecte eligibile pentru a fi finanțate și totul depinde de nivelul de finanțare solicitat. E greu de spus, la ora actuală, ce proiecte vor fi înaintate, cât de multe proiecte vor apărea la ambele categorii. Și vreau să spun un lucru clar, nu se vor selecta în primul rând proiectele CSC și apoi proiectele legate de ESR. Se selectează în paralel, deci nu se acordă prioritate unui tip sau altuia de proiect. Comisia spune că există anumite cerințe tehnice pentru ambele categorii de proiecte și statele membre vor putea face propuneri de proiecte care să fie luate în considerare și evaluate. Decizia este deci destul de clară și cred că în felul acesta răspund la întrebarea legată de echilibru. Comisia spune pur și simplu care sunt tehnologiile eligibile și suntem deschiși față de toate proiectele în privința cărora s-ar solicita finanțare prin acest mecanism. Câte fonduri vor fi alocate unei categorii sau alteia, nu putem spune la ora actuală. Acum, în ceea ce privește integritatea ecologică a proiectelor CSC, există o directivă care se aplică tuturor proiectelor care sunt menționate în această decizie. Ca atare, nu repetăm referirea la această directivă. Directiva se aplică cu toate garanțiile legate de protecția mediului, precum și de protecția sănătății și de siguranță. Proiectele CSC care vor fi eligibile pentru a fi susținute nu sunt doar proiecte de generare de electricitate. Avem în vedere și industria metalurgică, industria cimentului, rafinăriile. Toate aceste industrii sunt eligibile. Industrii care reprezintă emisii importante. Vă rog să trageți concluziile, vă rog. Am încheiat, de fapt. După cum stipulează pachetul cu privire la schimbările climatice, avem nevoie de toate tehnologiile și proiectele demonstrative sunt un element cheie din cadrul acestui pachet. Mulțumesc, spune doamna președintă. Cred că nu e nevoie să prevedem amendamente. Vom vota între 26 și 28 aprilie în comisie și în plenară între 17 și 20 mai. Trecem acum la conferința de la Doha, care nu a fost uh, un succes răsunător. Îi dau cuvântul domnului Gerbrandi care va face o dare de seamă cât mai completă și succintă în același timp, după care colegului său și comisiei, înainte de a trece la punctul referitor la deșeuri. Thank you. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, rezultatele conferinței de la Doha au fost mai degrabă un dezastru. Toate punctele din rezoluția Parlamentului uh, au fost respinse cu foarte puține excepții și vedeți acest lucru în raportul pe care l-am scris în urma vizitei noastre. De fapt, acolo am rezumat toate rezultatele. Ar fi bine ca în această după-amiază să ne concentrăm asupra unor aspecte de ordin politic. Este supărător să constați faptul că Uniunea Europeană se concentrează atât de mult pe procedurile interne și uh, consumă multă energie pentru a găsi o poziție comună și uită că mai există 150 de alte națiuni și state din lume care sunt părți uh, semnatare ale uh, Convenției CITES. Atunci când noi ne luptăm unii cu alții pentru a ajunge la un compromis în ce primește tonul roșu, aveam de partea cealaltă pe ministrul pescuitului din Japonia, care a vizitat aproape tot restul lumii cu o valiză de bani, astfel încât ă, să obțină sprijin din partea acestor state, mai ales din ă, America de Sud, astfel încât ă, tonul roșu să nu fie inclus în anexa 1, CITES. Și chiar și în timpul conferinței, statele membre petreceau patru până la șapte ore pe zi negociind între ele pentru a avea poziții comune. Și din acest motiv, impactul, influența uh, europeană la fața locului a fost aproape zero. Aș vrea să vă reamintesc că Uniunea Europeană are 27 de voturi la conferința CITES, pe când Japonia sau Statele Unite sau China au numai un vot, deci influența noastră ar putea să fie mult mai mare dacă am avea o abordare diferită. Încă un aspect politic pe care doream să-l evoc este că, în general, întâlnirile de la CITES, în legătură cu Convenția CITES, aveau o bază științifică. De acum lucrurile nu se mai întâmplă astfel. Deciziile sunt mai degrabă politice și pentru motive politice. Uniunea Europeană cu reprezentanții săi, atât din statele membre cât și din Comisia Europeană, nu sunt pregătiți pentru acest nou proces decizional. Principala problemă legată de salvgardarea biodiversității este următoarea. Deocamdată, Convenția CITES era un forum unde se luau decizii cu un caracter obligatoriu și a fost eficient în trecut acest sistem. De aceea este devastator faptul că pentru anumite specii, fie ele pe cale de dispariție sau nu, chiar și acest forum, chiar și acest cadru, nu mai este uh, uh, adecvat pentru a se ajunge la uh, niște hotărâri care să permită salvgardarea acestor specii. De fiecare dată când sunt în joc interese comerciale, este foarte greu să ajungi la o decizie. S-au luat decizii despre anumite specii de plante, despre anumite specii de copaci sau de vulpi, dar toate acestea nu reprezentau niciun fel de interes comercial. Încă o observație. Țări precum Japonia s-au opus oricărei prevederi cu privire la speciile marine, pentru că au spus că așa ceva nu trebuie discutat la uh, CITES, ce în cadrul organizațiilor regionale care se ocupă de pescuitul acestor specii. Cred că este ultima șansă pe care o mai are tonul roșu în noiembrie la Paris va mai exista o întâlnire într-un cadru mai restrâns. În general, asemenea întâlniri nu interesează Parlamentul European, dar având în vedere rezultatul dezastros al conferinței părților CITES de la Doha, trebuie neapărat să adoptăm o rezoluție pentru a um, exercita presiunea asupra uh, japonezilor și chinezilor, astfel încât ei să fie de acord cu luarea unei decizii în ce privește uh, tonul roșu la conferința de la Paris. Președinta, vă mulțumesc. Prezentarea dumneavoastră a fost foarte clară. Domnul Vasecut, dacă mai doriți adăugați ceva? Domnul Aichut, mă scuzați. Nu, nu am mare lucru de adăugat la ce a spus dragul meu coleg. vreau să spun că după ce s-a întâmplat la Copenhaga, am spus că Europa trebuie să vorbească cu o singură voce. La Doha am putut să vorbim cu o singură voce, dar am făcut acest lucru mult prea târziu. Nu am fost bine pregătiți înainte de a merge la Doha și în timp ce ne uh, luptam între noi pentru a avea o poziție comună, Japonia și China făceau turul lumii și se asigurau că pozițiile lor vor fi cele care vor triumfa la Doha. Deci, după ce am petrecut luni pentru a ne pregăti poziția comună, a fost suficient de două ore pentru ca poziția europeană să fie înfrântă, două ore de o reuniune la nivel internațional. Deci poate că cel mai important nu este să vorbești cu o singură voce, cea a Europei, ci să, să te și pregătești foarte bine. Ar fi bine să dăm Comisiei un mandat de negociere și nu să încercăm să fim acolo cu cele 27 de state membre care vor să aibă o poziție comună atunci când nu mai ai niciun fel de marjă de negociere. Pentru că atunci uh, poziția europeană nu are nicio șansă la nivel internațional. pentru că să nu uităm că există urmă, vin următoarele conferințe de la Nagoya și de la Cancun asupra schimbărilor climatice. Și în vederea acestor pregătiri, Uniunea, poziția europeană trebuie să fie coerentă și nu era cazul în ce privește tonul roșu. Pentru că, așa cum s-a spus, conferința de la Paris va fi conferința um, Organizației Internaționale care se ocupă de conservarea speciilor de ton din Atlantic. Uh, de aceea, la conferința ICCAT din noiembrie, trebuie să avem o poziție fortă, pentru că altfel ne vom pierde orice fel de credibilitate în forurile internaționale. Căci nu putem să avem o poziție la uh, CITES și alta la uh, conferința ICCAT. Dacă se va întâmpla acest lucru, nimeni nu ne va mai da uh, vreun credit, pentru că până la urmă scopul nostru comun este să păstrăm biodiversitatea. Mulțumesc! spune doamna președintă. Domnul Bazil, în numele comisiei, dorește să ia cuvântul. Vă mulțumesc. Într-adevăr, Comisia Europeană a avut nevoie de mult prea mult timp ca să-și pregătească poziția și statele membre erau mai ocupate să, influen- să se influențeze unele pe altele decât să găsească o poziție comună și e clar că trebuie să ne pregătim mai bine pentru următoarele conferințe și negocieri pe teme de uh, mediu. Și pentru cei care au mai participat la asemenea negocieri, este evident că nu e un exemplu unic, așa ceva s-a mai întâmplat și înainte. De asemenea, trebuie să facem presiuni pentru ca amendamentul Gabaron să fie adoptat, astfel încât Uniunea Europeană, ca și uh, parte cu personalitate juridică, să devină uh, parte semnatară a CITES. Și trebuie să ne gândim cum putem să convingem acele state din zona tropicală, mai ales că vorbim despre anumite specii marine și despre anumite specii de lemn, ca ele să uh, colaboreze mai bine și să aibă o poziție mai apropiată de a noastră, deci trebuie să le uh, uh, îndulcim pilula, ca să spun așa, pentru că ei să fie de acolo să facă anumite eforturi. În ce privește conferința de la Paris, eu cred că deja domnul comisar Potocnic va, va spune câteva cuvinte mâine. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Foarte pe scurt. Doamna Guterres. Având în vedere ceea ce s-a întâmplat, și ce s-a întâmplat și la Copenhaga, trebuie totuși să tragem niște învățăminte. Nu trebuie să vorbești cu o singură voce sau să ai neapărat o poziție comună. Trebuie să dai dovadă de bun simț și trebuie să facem niște propuneri care să fie aplicabile. Avem proiecte minunate și restul lumii se uită la ele și îi pufnește râsul sau oricum merg în sensul opus. Trebuie să facem propuneri mult mai realiste și să fim la curent cu poziția celorlalți și să știm exact care va fi impactul economic și gradul de uh, viabilitate a propunerilor noastre. Mulțumesc! Domnul Bill Newton Dan Vă mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt. Eu am făcut parte din delegația interparlamentară cu Japonia în fostul mandat al Parlamentului. Nu mai fac parte din ea, din păcate, dar mi se pare că ar trebui să trimitem o copie a raportului nostru uh, delegației noastre Uh, interparlamentare cu Japonia și să le spunem, vă rog frumos, când mergeți la Tokyo data viitoare, să discutați cu colegii dumneavoastră din Parlamentul Japonez și să întrebați ce cred despre toate acestea. Mulțumesc! Domnul Tănăsescu are cuvântul acum. Doamna președinte, Propunerea statului Monaco de a introduce tonul roșu în anexa 1, interzicând astfel comerțul internațional cu ton roșu, a fost respinsă la conferința CITES de la Doha cu un număr de numai 20 de voturi pentru, 68 împotriva și 30 de abțineri. Acest vot irresponsabil pune soarta tonului roșu din nou în mâinile ICECAT, organism care nu a reușit să protejeze această specie, aducând-o în situația dezastroasă în care se află acum. Întrebarea pe care eu am adresat-o în plenul Parlamentului European în ședința din 9 februarie de la Strasburg a fost tratată ca o întrebare retorică, nu ca pe un semnal de alarmă menit să ne aducă aminte că suntem aici nu numai ca să găsim măsuri pentru a îmbunătăți anumite lucruri, dar și pentru a gândi strategii care să ne permită punerea în aplicare a acestor măsuri. Din păcate, în, cadrul, în cazul votului privind viitorul tonului roșu, aceasta este lecția dureroasă pe care noi am uitat-o, iar ceilalți au aplicat-o. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Grostet, foarte pe scurt. Voi fi concisă, doamna președintă. Când ne uităm la ce s-a întâmplat la Copenhaga sau la Doha, nu ne rămâne decât să spunem că Uniunea Europeană este foarte slabă și nu reușește să-și facă auzită vocea pe plan internațional. Putem lua toate măsurile pe care le vrem să le luăm, putem să exprimăm toate pozițiile, pur și simplu nu suntem ascultați. Și asta pentru că în Consiliu există 27 de poziții și nu o poziție unică a Uniunii Europene. Cred, deci, că trebuie să anticipăm cât mai mult și să încercăm să fim cât mai convingători în conferințele internaționale. Mulțumesc uh, doamnei Grostet. Sigur că nu putem decât să împărtășim uh, punctul uh, de vedere al domniei sale. Trecem acum la un subiect foarte interesant, gestiunea deșeurilor de echipamente electrice și electronice și îi dau cuvântul domnului Florenț, raportorului nostru. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș fi avut chef să mai spun ceva în legătură cu Copenhaga. Dar poate că va trebui să-l invităm pe domnul de Bur și să ne spună de ce Copenhaga a fost un eșec. Pentru că în Parlamentul European există 5-6 poziții uh, divergente, practic, pe tema asta. Dar să ajungem la triplu E. Uh, am mai vorbit deja odată despre uh, subiectul acesta au fost avansate multe amendamente, am avut discuții foarte animate, care din punctul meu de vedere au fost îmbucurătoare și uh, deja pe baza amendamentelor am putut constata că în mare colegii împărtășesc uh, linia comisiei și linia mea, aducând completări, ceea ce este salutar și în legătură cu diversele propuneri, uh, sigur că am mai putea discuta, voi putea ține seama de multe din uh, amendamentele făcute, dacă vom auzi și comentariul Comisiei din uh, ce privește această strategie. Cred că eu poate mi-aș dori puțin un alt domeniu de aplicare uh, și uh, în anteriorul domeniu de aplicare n-am avut foarte multe excepții. Cred că ar trebui să deschidem puțin raza de aplicare, dar sigur că nu putem să o deschidem atât de mult încât până și un, uh, o macara uriașă și un motor uh, electric să constituie excepții de la DEEE. -E. Sigur, trebuie să existe prevederi și privind anumite excepții, dar să uh, nu uh, depășim o anumită limită. Problema acoperirii unor lacune care încă uh, permit exportul ilegal, din punctul meu de vedere, constituie un element cheie. Cunoscând această problemă, trebuie să încercăm să luăm măsuri și ca atare noi propunem o obligativitate de raportare pentru exportatori. Există propuneri care doresc să uh, impună chiar o mai mare strictețe decât propun eu, dar dacă noi nu vom reuși să stabilim la graniță exportul ilegal, uh, degeaba uh, ne străduim să controlăm fenomenul. Bineînțeles că din acest punct de vedere va trebui să colaborăm cu vameșii. Mai există și problema uh, aprobărilor naționale sau europene, licențelor naționale și europene. Eu aș spune că producătorul de lămpi din circumscripția mea, care se află la granița cu țările de jos, nu ar trebui să uh, ceară licență din cel, toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Ar trebui să uh, existe posibilitatea ca în țara de reședință să anunți că ai această ofertă, statele membre să comunice între ele, astfel încât să acorde licența pentru o nouă lampă sau pentru un nou uh, televizor pe care vrei să-l scoți pe piață. Eu cred că acest lucru ar trebui să fie valabil pentru orice tip de produs, tot uh, așa cum ar trebui să fie valabil și, pe, și pentru recuperarea deșeurilor, pentru uh, finanțare, pentru reciclare. Eu cred că majoritatea celor care sunt membri ai Parlamentului European susțin piața internă comună și reglementările europene din acest punct de vedere. Nu înțeleg de ce tocmai în problema deșeurilor electrice, reglementările europene nu ar trebui să funcționeze și ar trebui în continuare să rămână în vigoare reglementările naționale. Există state membre care încearcă să treacă peste această problemă cu eleganță, de pildă Austria și statele nordice, și există încă state cu o veche tradiție în comunitatea europeană din primele 12 state membre care încă încearcă să se opună acestor norme europene. E bine, când vom reuși să eliminăm aceste lacune legislative, când exportatorii vor putea să dovedească că aparatura folosită pe care o exportă este încă funcțională, doar atunci cotele pe care le propunem noi nu ridică nicio problemă. Dar ă, dacă ă, torn apă într-un pahar care este fisurat, atunci ă, nu vei reuși să bei apa aceea bine, problema este cum delimităm cei 65%. Este destul de greu. Țările nordice, membre ale Uniunii Europene, au un uh, grad înalt de dezvoltare. Ele propun ca 65% din produsele uh, care există pe piață să fie luate în considerare. Dar uh, eu cred că pentru statele uh, care au aderat recent la Uniunea Europeană, uh, este greu în Bulgaria, de pildă, să atingi acest nivel de 65% de recuperare. Trebuie să apelezi la alte criterii, trebuie să știi exact, de fapt, câtă aparatură electronică este scoată din, scoasă din uz. E bine, cum să definești însă nivelul acesta de aparatură electronică care este deșeu electric? Mi se spune că Austria reușește să rezolve această problemă cu seriozitate cifrele pe care te bazezi trebuie să fie serioase, trebuie să fie demne de încredere. Dacă ar putea Comisia să mă asigure că există căi viabile, inclusiv pentru aplicarea în noile state membre ale Uniunii Europene din acest punct de vedere, aș fi de acord. Dar să mă convingă Comisia că vor exista asemenea instrumente. Cum ar putea să funcționeze lucrurile? să uh, introduci uh, pe piață este uh, un flac, un joc de copii, dar câte din lămpile pe care le introduci pe piață ajung până la urmă în pot, în pivniță, în cine știe ce depozit sau la gunoi, e foarte greu după aceea să apreciezi. Deci cât de realistă poate fi o asemenea evaluare a deșeurilor electrice și electronice, care într-adevăr ă, ajung la gunoi. În ce privește finanțarea am mai degrabă o atitudine conservatoare. Eu cred că societatea și cetățeanul au obligații în ce privește costurile pentru aparatura veche și cetățeanul trebuie să își asume o parte din această responsabilitate. Din totdeauna m-am situat pe această poziție. Asta nu înseamnă neapărat că cetățeanul trebuie să uh, plătească direct. La noi în țară lucrurile sunt bine organizate, Odată pe lună se face o colectare a acestor deșeuri și eu, prin plata pe care o fac pentru uh, activitatea de colectare a gunoaielor menajere și a deșeurilor contribui într-un fel și la acest efort pe care uh, administrația comunală o face. Există colegi care doresc să existe și o cotă de reciclare, de reutilizare. Eu aș prefera însă formula pe care ne-o propune Comisia. Dar există, sigur, grupuri sociale și uh, persoane care argumentează că ar fi o foarte bună separare a acestor cote de colectarea deșeurilor și de reciclare. Dar dacă vom recurge la această formulă, atunci cred că trebuie să avem curajul să spunem că acele organizații care doresc să recupereze, să recicleze, să aibă și uh, prioritate în utilizare. Pentru că dacă dorim să stimulăm o cotă de reutilizare, de recuperare, trebuie să uh, creăm acelor companii și un anume sistem preferențial. Uh, și uh, ca să nu depășesc timpul, m-aș opri aici. Vă spun că vă sunt recunoscător pentru toate amendamentele și uh, cu siguranță voi ține seama de un mare număr dintre ele. Mulțumesc lui Carl Hans Florenz pentru um, argumentele aduse în discuție. Avem uh, din nefericire, prea puțin timp la dispoziție. Raportorii din umbră au trei minute la dispoziție, toți ceilalți câte două minute. Și chiar vom fi foarte atenți la ceas. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să respect timpul pe care mi-l propuneți. Raportorul a spus pe drept că a existat un număr foarte mare de amendamente și eu le-am citit pe toate. Mie mi se pare că raportul este excelent. Raportorul dorește să susțină propunerea Comisiei și grupul meu politic dorește să susțină această propunere, dar există anumite elemente în care noi am dori să uh, accentuăm uh, tratamentul. Eu sunt bucuroasă să aud că uh, raportorul uh, va susține ideea de recuperare. Ei bine, inclusiv uh, încercând să îi susțină pe cei care se vor ocupa de reciclare și să permită accesul celor care doresc să recicleze în întreaga industrie de prelucrare a deșeurilor. De asemenea, dorința de a furniza informații în legătură cu aceste produse este necesară. O altă chestiune importantă în legătură cu care noi am dorit să discutăm cu celelalte grupuri politice și și cu Comisia este următoarea următoarea. Care ar fi obiectivele comune pe care trebuie să ni le stabilim, să le atingem? Cum le putem atinge? Deci, discuția în legătură cu produsele electronice care s-au aflat pe piață deja în ultima perioadă și cu deșeurile și prelucrarea, cu colectarea deșeurilor. Deci, ce introducem pe piață din acest punct de vedere? eu am ajuns cu colegii mei la un consens în legătură cu uh, anumiți mari producători. Deci, ni s-a propus uh, o concentrare pe actualele existentele fluxuri de deșeuri. În al treilea rând, aparatura de mici dimensiuni micile aparate care ne facilitează viața cotidiană și care sunt foarte importante, dar care după aceea ajung la gropile de deșeuri electronice, să ne gândim la telefoanele mobile, la jucăriile electrice și electronice de mici dimensiuni. Sunt de multe ori aparate care conțin materii prime importante, care ar merita să fie recuperate. Deci să ne îndreptăm atenția și asupra acestor aparate de mici dimensiuni și să ne stabilim din acest punct de vedere obiective care să poată fi atinse cât mai repede pentru reciclarea acestor aparate mici. În ce privește designul produselor, uh, responsabilitatea producătorilor. Din acest punct de vedere, în comisia noastră, noi am ajuns deja la un consens. Dacă există doi producători de computere și unul dintre ei a reușit deja să uh, creeze un computer care să poată fi după aceea când uh, este scos din us ușor reciclat din punct de vedere al marketingului, ar trebui să fie încurajat acest producător. Deci, noi, prin această directivă, dorim să creăm stimulente în acest sens. Dacă îmi permite să mai ating o chestiune sau mi-am depășit timpul. Există o serie întreagă de propuneri de amendamente venite din partea altor grupuri politice, nu din grupul nostru politic. Uh, în legătură cu panourile solare, care să uh, nu uh, intre uh, în, uh, sub incidența acestei directive. Ei bine, asta pe mine mă deranjează, pentru că nu trebuie să uh, creăm din acest punct de vedere o excepție în reglementare. Eu cred că uh, dispozițiile care există deja pentru panourile solare să nu intre în contradicție cu ceea ce ne propunem prin această directivă. Mulțumesc foarte mult, Chris Davis, din partea liberalilor. The, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Regatul Unit își dorește să creadă că este un lucru bun să implementezi legislația europeană. Nu este un lucru nociv, dar nu e atât de bine pe cât ai crede. Da, da, da, ajung și acolo, fără grijă. Uneori, legislația se face la Bruxelles și vine la Londra și apoi cei de la Londra se uită la ea ca și cum ar fi un uh, um, obiect extraterestru. Și mă întreb dacă și în altă parte se aplică asemenea legislație și să facem schimb de bune practici, pentru că de fiecare dată reinventăm roata și uneori roata pe care o inventăm este pătrată în loc să fie rotundă și nu funcționează prea bine. La fel se va întâmpla și cu această legislație. Cu toți am fost de acord cu răspunderea uh, producătorilor și cu nevoia de coerență pe piața unică și acest lucru a fost subliniat în nenumărate rânduri. Însă, de fiecare dată se folosește formularea următoare. Producătorii sau statele membre sau părțile terțe care acționează în numele lor trebuie să se asigure de aplicarea legilor și așa mai departe. Și ai putea să crezi că definițiile sunt suficiente să vorbește despre producător, state membre și părțile terțe care acționează în numele lor, dar ce lipsește aici este tocmai esențialul. Și prin urmare, În Regatul Unit, cum spuneam, s-a folosit această roată de formă pătrată, astfel încât nimeni nu are, de fapt, dreptul să colecteze aceste deșeuri. Toată lumea le aruncă unde poate și apoi producătorii plătesc pentru reciclarea acelor deșeuri, indiferent de felul în care ele sunt sau nu reciclate. Deci atunci când se vorbește despre părțile terțe care acționează numele producătorilor, ar trebui să fie numite de producători. Ar trebui să existe o legătură între aceste părți terțe și producătorii înșiși, pentru că altfel nu poți să tragi producătorii la răspundere uh, uh, și dacă păstrezi această formulare, este ca și cum nu mai ai exploata producătorii. Eu cred că legislația ar trebui să se ocupe mult de faptul că cantități enorme de deșeuri sunt exploatate în mod ilegal. Eu, printre alții, am depus un amendament în care ceram să se elibereze certificate, astfel încât fiecare obiect să fie etichetat individual. Cineva trebuie să aibă răspunderea pentru a demonstra dacă produsele care sunt exportate mai sunt în stare de funcționare sau nu ar trebui să existe o precondiție ca acest, aceste produse să se arate că uh, într-adevăr funcționează înainte de a fi exportate cu titlul de produse folosite. Mulțumesc, acum are cuvântul domnul Timatopoulos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cum am mai avut deja ocazia să o spunem și în alte rânduri, mi se pare că revizuirea acestei directive este o ocazie de ne uh, uh, ratat pentru ca reciclarea acestor deșeuri să fie mai eficientă și pentru a întări reutilizarea și reciclarea lor. Și trebuie să internalizăm costurile externe. Și sunt mai multe puncte unde directiva în vigoare nu era satisfăcătoare. De aceea trebuie să profităm, cum spuneam, de această ocazie. Am putea să îmbunătățim textul, punând accentul mai întâi pe respectarea principiului răspunderii fabricantului. Trebuie ca acesta să fie uh, uh, responsabil pentru toate costurile implicate de ciclul de viață al produsului. În plus, trebuie să uh, Subliniem faptul că ar trebui să avem niște obiective de colectare mai precise și mai ambițioase. Mai spunem că trebuie să existe și un obiectiv de reutilizare uh, de 50%. Cred în plus că trebuie să punem, uh, să insistăm asupra uh, nevoi de a reduce cantitatea de deșeuri care nu sunt raportate, care nu fac parte din fluxul oficial de deșeuri. Eu cred că raportul Flores merge în direcția cea bună, dar mai rămân lucruri de făcut și uh, am exprimat acest lucru în amendamentele pe care le-am depus. Atunci când vorbim despre responsabilitatea consumatorilor, cred că subestimăm rolul distribuitorului. Și se trece cu vederea faptul că puterile locale au nevoie de mai multe uh, um, instrumente, de mai multe resurse. Cerem statele membre să pună la dispoziția autorităților locale acele mijloace necesare pentru a uh, uh, uh, sensibiliza uh, Uh, consumatorii, utilizatorii în ce privește um, reciclarea acestor deșeuri și colectarea lor. În plus, directiva ar trebui să fie mult mai eficientă, ar trebui să existe categorii de produse și obiectivele de colectare pentru aceste categorii să fie clare exprimate. Pentru că altfel, uh, aparate de dimensiuni mici uh, riscă să nu fie reciclate în mod corespunzător, ci să se, să se regăsească în gropile de gunoi cu acele deșeuri care nu pot fi reciclate. În ce privește rata de reutilizare, noi am uh, introdus amendamente care stipulează că ar trebui să se acorde prioritatea reutilizării. Prioritate față de uh, arderea uh, acestor deșeuri. În fiecare etapă a uh, reciclării acestor deșeuri trebuie să știm exact ce cantități au fost colectate, ce cantități au fost arse sau reutilizate și așa mai departe. Parlamentul trebuie să ceară o îmbunătățire a gestionării deșeurilor. Și ne dorim să existe niște prevederi cu caracter obligatoriu care să fie aplicabile exporturilor. Mulțumesc, doamna Julie Gering. Thank you, Chairman. Um, I'll be... Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi pe scurt. În amendamente se propun foarte multe obiective de colectare. Mă interesează îndeaproape această chestiune. În amendamentul pe care l-am propus, spun că trebuie să avem obiective diferite pentru diferite tipuri de deșeuri. După cum știm foarte bine, produsele sunt foarte diverse. vorbim despre uh, fionuri pe care le aruncăm la coș, însă reciclăm telefoanele mobile. Cred că avem nevoie de legislație foarte clară. Comisia ar trebui așadar să vină cu obiective diferite de colectare pentru diferitele produse. Aș vrea de asemenea să abordez problema comportamentului consumatorului și să subliniez importanța amendamentelor care solicită o informare bună a consumatorilor, pentru că nu mi-e foarte clar dacă aceștia sunt conștienți de responsabilitățile lor. Cred că ar trebui să fie bine informați în toate statele membre și, de asemenea, cred că ar trebui să lăsăm deschisă posibilitatea acordării de stimulente consumatorilor pentru a le schimba comportamentul, pentru că putem vorbi mult și bine despre răspunderea consumatorilor. Dacă nu fac aceste lucruri nu e din reavoință, ci pentru că nu înțeleg suficient cum funcționează sistemul, nu, func- nu înțeleg cum ar putea să contribuie la îmbunătățirea situației. Trebuie așadar să dispună de informații și de un plan de acțiune pentru a-și schimba comportamentul. Nu e suficient să le spunem că sunt idei bune. Și am depus o serie de amendamente în acest uh, scop. Nu totul este să stabilești obiective. Trebuie să fie obiective inteligente, flexibile și care funcționează. Mulțumesc. Sabine Hiltz. Am făcut 10 propuneri de amendament cu obiectivul de a colecta deșeurile electronice pentru a împiedica exportul lor și daunele pe care le producem oamenilor și mediului. Propunerea Comisiei de a calcula cota de colectare prin 65% din toate produsele electronice noi conform greutăților, mi se pare că nu este concludentă, pentru că ar trebui în felul acesta ca eforturile să fie mai mari să colectezi de pildă mașini de spălat care sunt grele și să nu colectezi acele aparate electronice mici care de fapt conțin mai multe substanțe toxice decât cele mari. Și deoarece reacția Comisiei, din punctul meu de vedere, nu a fost corespunzătoare, eu cred că ar trebui să ridicăm cota de colectare până la 85% din greutate, dar această greutate repartizată pe categorie de produse electrice și electronice. Sigur că trebuie să elaborăm o tehnică de e, eh, informare corespunzătoare pentru că modificările tehnologice la care sunt supuse aceste aparate sunt foarte mari, deci aparatura care face parte din IT. Eu cred că ele ar putea să fie astfel concepute încât să fie mai ușoare și mai ușor reciclabile. Câteva din marile concerne deja s-au orientat cu succes spre această direcție, chiar dacă nu există încă reglementări în acest sens. Și noi ar trebui să le sprijinim iar producătorii, pe de altă parte, ar trebui să aibă o deplină responsabilitate pentru reciclarea produselor pe care le scot pe piață Uh, din acest punct de vedere, trebuie să beneficieze și de o finanțare corespunzătoare din partea tuturor celor care sunt implicați în acel proces de producție. Mai avem și un, o altă propunere de amendament care se concentrează pe prelucrarea mecanică a aparaturii scoase din uz. Pentru că substanțele toxice trebuie uh, întâi înlăturate și abia după aceea să existe alte proceduri de prelucrare. Altfel, s-ar putea ca prin procesul de uh, reciclare să se propage uh, toate substanțele toxice. Iar dintr-un asemenea amestec, din puține componente toxice, s-ar putea ajunge la un moment dat la un buchet de elemente toxice. Mulțumesc. Alte intervenții pentru două minute. Richard, l-aș felicita pe Karl Heinz pentru raportul său. A colaborat foarte bine cu colegii din celelalte grupuri politice. Aproape în totalitate sunt de acord cu el. Există foarte puține puncte în care opiniile noastre sunt divergente eu uh, poate am o abordare mai uh, pragmatică. El a citat de câteva ori Austria. Noi avem într-adevăr un sistem de recuperare a deșeurilor care funcționează foarte bine, dar de multe ori lucrurile din punct de vedere teoretic arată mai bine decât funcționează ele în practică. De fapt, nu funcționează încă foarte bine în practică, insist asupra uh, cuvântului încă. E bine, de fapt, încă uh, legislația nu a fost implementată 100%, astfel încât costurile să fie preluate de către cel care a introdus pentru prima dată pe piață respectivul produs. Deci, din acest punct de vedere, este greu să provină să încasăm banii din alte state membre. În ce privește cotele de colectare, am unele rezerve. Eu aș uh, accepta cei 65% propuși, dar uh, uh, nu ar trebui să spunem 65% din ceea ce se introduce pe piață. Trebuie să găsim poate un alt sistem. De pildă, cât deșeuri electrice există, de fapt, în gropile de gunoi. Iar în ce privește exportul ilegal, sunt absolut de acord cu raportorul că trebuie să găsim reglementări cât se poate de severe, dar dacă tot le elaborăm atunci, trebuie să existe și obligativitatea pentru statele membre să le aplice. Mulțumesc. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul este foarte complex. S-au depus multe amendamente bune și raportul este bun. Aș vrea să fac două amendamente mici care mi se par potrivite. Unul vizează distribuitorii care ar trebui să contribuie la sensibilizare și ar trebui să colecteze echipamentele mici separat. Vorbesc despre distribuitorii mari. Asta ar uh, contribui la crearea unui sistem alternativ și ar crește nivelul de conștientizare în ceea ce privește sistemul uh, de procesul de colectare. Al doilea amendament pe care aș vrea să-l propun se referă la capacitatea statelor membre de a dispune de un sistem suplimentar bazat pe prelucrarea economică a deșeurilor acest sistem ar interveni atunci când producătorii pierd foarte multe deșeuri. Atunci când se pierd foarte mulți bani prin deșeuri și producătorii nu recuperează aceste deșeuri care ajung în afara Uniunii Europene, avem nevoie de un stimulent economic. Și acest cupon pe care îl propun ar oferi un astfel de stimulent și un stimulent pentru reciclare. Este amendamentul 201. Acestea sunt amendamentele pe care le propun. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Doamna Judith Machis. Mulțumesc, domnule președinte. Este un instrument bun și aș vrea să subliniez că important este să stabilim obiective foarte bune și obiective realiste. Sunt uh, de acord așadar cu colegul nostru în ceea ce privește panourile solare și locul lor în acest instrument. Aș vrea în continuare să trec în revistă mai multe puncte. În primul rând, este important ca acest regulament să coordoneze gestiunea deșeurilor și să scăpăm de munții de deșeuri. E nevoie de campanii pentru ca cetățenii să fie conștienți de consecințele achizițiilor lor și de importanța unei bune gestionări a deșeurilor. trebuie să avem în vedere nu doar răspunderea producătorilor, ci și răspunderea consumatorilor. Ține până la urmă de principiul uh, fapt, principiul poluatorul plătește. Reutilizarea deșeurilor și resursele limitate sunt două aspecte importante. De asemenea, designul ecologic, pentru că pentru ca un produs să poate fi reciclat în proporție de 100%, trebuie să se ia măsuri încă din faza concepției. În momentul conceperii produsului, trebuie să se aibă în vedere acest obiectiv. Politica aceasta nu va avea succes decât atunci când se vor coordona regulile cu privire la inovare, și design, uh, design ecologic și atunci când uh, obținem și participarea consumatorilor. Mulțumesc, Elisabeta Gardini. Te penso că sia... Mulțumesc, va fi foarte succintă. S-au spus deja uh, lucrurile cele mai importante. Este un subiect căruia trebuie să fie acordată toată atenția, dar este unul și foarte complex. Aș vrea să mă concentrez asupra a trei puncte. E clar că fabricanții, producătorii trebuie să fie uh, responsabil pentru toate costurile implicate de ciclul de viață al um, echipamentelor, al produselor, dar adevărul este că fabricantul, mai ales micii fabricanți, micii producători, nu uh, pot cu adevărat să urmărească acest ciclu de viață și cum ar putea să controleze acele exporturi ilegale de deșeuri în afara Uniunii Europene sau tratarea uh, ilegală sau uh, aruncarea ilegală a acestor deșeuri chiar în Uniunea Europeană. Eu cred că dacă vrem să ajungem la rezultate uh, semnificative, ar trebui să responsabilizăm și pe consumatori, mai ales pentru anumite categorii de produse. Apoi ar trebui să existe această taxă pentru colectarea deșeurilor, care este de răspunderea, de competența statelor membre, dar ar trebui să ajungem la o poziție comună asupra acestui tip de taxă și să invităm toate părțile interesate la discuții în acest sens. Apoi, aș vrea să vorbesc aici despre faptul că, înainte de a revizui directiva, ar trebui să facem un adevărat studiu de impact. E una nu sunt neapărat uh, de acord cu crearea unei liste de produse cu așa zis impact negativ. Ar trebui să ne gândim la toate categoriile de produse. Mulțumesc! Grazie. Domnul Prodi. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc domnului raportor pentru acest text care mi se pare uh, deosebit de important. Câteva uh, observații scurte. Din discuțiile pe care le-am avut cu mai mulți uh, fabricanți, am putut să constat faptul că ei își doreau să aibă această responsabilitate completă pentru produsele pe care le fabrică și ar trebui să uh, ținem cont de acest lucru. Dacă există niște uh, uh linii paralele, să nu uităm că ne confruntăm cu riscul ca unele produse să fie recuperate și altele să fie amestecate cu celelalte deșeuri. De aceea spun că producătorii trebuie să fie uh, responsabilizați. Pentru mine acest lucru este primordial. Pe de altă parte, aș vrea să mai spun că sunt de acord cu acele prevederi care se aplică articolelor de dimensiune mică, cum sunt lămpile și alte asemenea produse. Eu cred că acestea trebuie colectate prin implicarea uh, distribuitorilor. În plus, aș vrea să subliniez că este important să existe uh, reguli diferite pentru panourile solare. Pentru că aici nu e vorba despre articole de larg consum. Și în plus, aceste produse sunt garantate pentru, uh, pentru perioade de minim 20 de ani. Și atunci, producătorii chiar au interes să le recupereze, să le recicleze. Deci este vorba despre un sector care trebuie reglementat aparte. Vă mulțumesc. Äh, mulțumesc, François Grostet. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu raportul Florence, există o dificultate în ce privește definirea producătorului. Producătorul trebuie să își înregistreze produsul, dar ă, după utilizare acest produs devine un deșeu. Deci el trebuie să se înregistreze în statele ă, membre în care produsul lui ă, devin deșeuri. El trebuie să știe din stat care vor fi consumatorii pentru că altfel, având în vedere libertatea circulația produselor pe piața europeană, ă, ă, ar exista și o liberă circulație a deșeurilor. Or, ă, aici trebuie să existe o definire pe plan național. Altfel, creăm un risc pentru turismul deșeurilor. Propunerea Comisiei mi se pare delicată din acest punct de vedere. Uh, nu trebuie să dăm și operatorului economic uh, calitate de producător uh, pentru că el de multe ori nu acționează în statul membre în care producătorul își are reședința. Trebuie să menținem de asemenea și uh, afișarea uh, contribuției care uh, trebuie plătită pentru recuperarea deșeurilor. De asemenea, trebuie să facilităm intrarea deșeurilor într-un circuit de revalorificare, iar de asemenea să încurajăm colectarea deșeurilor. Asta doream să spun, iar în legătură cu raportul următor, ă, trebuie să ă, avem și ă, anumite exceptări în ce privește energia regenerabilă și panourile solare. Bohuslav Sonic, ultimul care va interveni. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului. Cred că este important să avem în vedere că, în ce privește centrele de colectare, există încă țări în care lucrurile nu sunt la fel de bine puse la punct ca în altele. Uh, suntem într-o lume în care produsele circulă și traversează uh, granița. De asemenea, trebuie să avem în vedere acest lucru și uh, mai ales în legătură cu acest întreg sector al deșeurilor electronice. Dacă ne stabilim obiective uh, care au ca raportare producătorii să ne gândim și la uh, problema care poate să apară în legătură cu utilizarea anumitor facturi care pot profita de golurile legislative. Trebuie să consolidăm sistemele de control care să uh, prevină, uh, din acest punct de vedere, infracționalitatea. Avem aici zeci de pagini uh, care se referă la implementare și cunoscând situațiile din Polonia în ce privește centrele de colectare, trebuie să vă spun că sunt oarecum alarmat pentru că sunt stabilite anumite obiective care probabil nu vor putea să fie atinse cu ușurință și uh, ca atare uh, situația de pe hârtie nu se va reflecta și în situația uh, din viața reală. Mulțumesc. Din punctul din partea comisiei acum, dar înainte de asta îl voi întreba pe raportor în legătură cu amendamentele 27 și 28, de ce să nu își asume producătorul costurile, pentru că dacă se uh, exceptează industria reglementată prin amendamentul 9, atunci nu știu de ce nu s-ar putea accepta ideea. Se propune la un moment dat ca 85% din uh, panourile fotovoltaice uh, să fie recuperate. Vitorio uh, Vittorio Prodi, de asemenea, a făcut propuneri în amendamentele sale. Dar să ascultăm întâi punctul de vedere al Comisiei, doamna Cadina Fas, și după aceea îi dau cuvântul raportorului. Vă rog, deci trei minute pentru Comisie, vă rog. Thank you, Mr. President. Uh... Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați deputați. Am uh, citit uh, cu interes toate aceste amendamente și constatăm că sunt exprimate o serie întreagă de opinii, ceea ce arată importanța acestei legislații și ceea ce ne arată și uh, cât de preocupat este Parlamentul de acest document. Amendamentele susțin în linii mari propunerea Comisiei de reformare a directivei. Cred că trebuie subliniate trei elemente. Necesitatea de a reduce prelucrarea substandard a deșeurilor electronice, să sporim controlele și să prevenim transporturile ilegale de echipamente electronice, mai ales către țările în care aceste deșeuri ar fi uh, prelucrate la standarde sub standardele europene. Un alt uh, aspect care a fost subliniat astăzi este nevoia stabilirii unor obiective de colectare ambițioase și uh, salutăm această idee. Un obiectiv care ar fi în același timp adaptat la realitățile din diferitele state membre. Considerăm că este important să îmbunătățim situația și avem în vedere acest lucru. S-au făcut mai multe observații legate de obiectivul de colectare. În primul rând, nivelul 65% în propunerea comisiei. Considerăm că un procent de 85% din deșeurile generate ar fi echivalentul a 65% din produsele introduse pe piață și de aceea suntem deschiși pentru a discuta despre o astfel de modificare. Însă, în același timp, subliniez un aspect menționat și de deputați, și anume faptul că avem nevoie de metodologie armonizată cu privire la monitorizarea acestui obiectiv este foarte important și experiența noastră în ceea ce privește aplicarea legislației arată că avem nevoie de astfel de mecanisme. E nevoie de un mandat uh, de comitologie pentru a discuta despre și a decide în privința monitorizării obiectivului. S-a vorbit despre obiective diferențiate, mai ales pentru uh, echipamentele mici, cum ar fi uh, periuțele de dinți electrice și așa mai departe. Trebuie să ne asigurăm că nu avem ambiții mai mici, însă în același timp să ținem cont de realitățile diferite din statele membre. Mă refer mai ales la anumite deșeuri problematice. Am propus să se aibă în vedere opțiunea unui obiectiv specific pentru echipamentele de răcire și de congelare până în 2012. Am putea prepune un astfel de obiectiv specific. Acest tip de echipamente nu intră în preocupările deputaților astăzi, însă am putea să extindem ideal alte categorii de echipamente, lămpile care conțin mercur și alte tipuri de echipamente mici. Aș vrea să salut de asemenea amendamentele care vizează asigurarea bunei funcționări a pieței interne și reducerea poverilor administrative. amendamentele legate de articolul 16 cu privire la înregistrare, informare și raportoare și amendamentele legate de definiție. Articolele 3 și 16 sunt esențiale pentru a reduce poverile administrative, au fost printre obiectivele noastre atunci când am inițiat procedura de reformare și avem impresia că mulți deputați împărtășesc acest obiectiv. Amendamentele propuse sunt, din punctul nostru de vedere, amendamente care merg în direcția cea bună. Acest nou text legislativ ar trebui să pună capăt procedurilor nearmonizate de înregistrare și raportare din statele membre în al doilea rând, ar trebui să punem capăt cerinței de a se plăti de mai multe ori pentru gestiunea deșeurilor provenite din același produs, deci plățile multiple, și ar trebui să se țină, pună capăt practicilor din anumite state membre prin care se uh, impun Uh, poveri birocratice prea mari în statele membre. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Îl rog pe domnul Florent să nu depășească trei minute în uh, intervenția sa pentru a avea timp suficient pentru ultimul raport. Sigur, voi respecta cele trei minute. O colegă din țara mea ar dori o cotă de colectare de 85%, dar trebuie să spun că uh, uh, dacă noi în țările din acest punct de vedere cele mai avansate din Europa propunem 65%, deja guvernele spun că nu este fezabil. E bine, în Austria sigur ni s-ar spune că nu este realizabilă cota de 65% și noi avem una din cele mai înalte cote de colectare. Deci uh, e foarte este um, teamă că 85% ar fi um, total nerealist să propunem. Noi uh, trebuie să uh, ne gândim că există deja o standardizare uh, prin directiva în vigoare, um, dar nu se pune în aplicare. Uh, noi am definit foarte bine ce înseamnă un centru de colectare, cum trebuie el să funcționeze, dar avem state vecine în care nu există aceste centre de colectare. Din punctul meu de vedere, pot să existe colectori de deșeuri, inclusiv de deșeuri din alte țări, dar trebuie să anunțe oficial această activitate. Sigur că și eu mi-aș dori ca această cotă de colectare a deșeurilor să fie cât mai mare, dar cred că trebuie să fim realiști. De asemenea, trebuie să ne gândim care vor fi parametrii cu care operăm, din ceea ce s-a introdus pe piață sau ă, din deșeurile existente pe piață. În ce privește panourile solare, ă, cred că ă, industria este în măsură să demonstreze că lucrurile pot să funcționeze și fără reglementări europene din acest punct de vedere. Eu uh, cred că trebuie să creăm această perioadă de trei ani uh, ca să se poată să documenteze acest lucru. Și dacă în trei ani nu vor documenta uh, posibilitățile de reciclare, atunci putem să uh, extindem domeniul de aplicare și asupra panourilor solare. Deci acesta ar fi uh, propunerea mea. Iar în ce privește prietenul meu liberal, Chris Davis, el cere să existe colectori uh, licențiați uh, și eu cred că asta nu este o propunere liberală, ci din potrivă colega din Italia, pe de altă parte, spune ă, nu ă, deveniți atât de fixiști, fiți mai flexibili, dar spuneți-ne care să fie criteriile cu care să operăm. E bine, eu cred că propunerea Comisiei din acest punct de vedere este bună, de aceea nu am modificat mult. Eu ă, nu sunt foarte frecvent de aceeași părere cu Comisia, dar nu e cazul acum. Mulțumesc foarte mult. Pe 4 mai vom vota în comisie în legătură cu acest raport important și în iunie, probabil că va exista înainte de vacanța de vară votul în plenară. Trecem la un subiect asemănător raportului Jill Evans în legătură cu substanțele periculoase din echipamentele electrice și electronice și voi da cuvântul raportoarei, pentru că nu mai dispunem de mult timp. Eu aș uh, spune că, limitându-vă la 5 minute, ar fi foarte bine, pentru că vor putea interveni astfel și alți colegi. Mulțumesc! Cred că voi putea să mă rezum la 5 minute. O serie întreagă din colegi au insistat asupra ideii de uh, reciclare a echipamentului electronic. Eu aș dori să Mulțumesc tuturor celor care au avansat amendamente. Este vorba de 339 de amendamente. Înțeleg că nu toate au putut să fie traduse în toate limbile oficiale. Am primit doar un text complet în limba engleză astăzi abia, deci vom avea nevoie de mai mult timp pentru a analiza conținutul acestor amendamente și pentru a vedea și unde există puncte divergente. Eu nu pot astăzi decât să am o abordare uh, de tip generalist, dar aș dori să uh, uh, pot ajunge la puncte de vedere comune cu colegii. În ce privește volumul deșeurilor. Cred că în 2020 va ajunge la 12 milioane de tone și uh, uh, trebuie să uh, avem standarde globale, trebuie să ne asumăm responsabilități globale în legătură cu reciclarea. Și Comisia încearcă să facă propuneri care să uh, facă uh, preocupările noastre mai uh, eficiente. Cred că subiectele principale pentru noi în cadrul acestei dezbateri scurte sunt aceleași ca cele din reuniunile precedente Înainte de toate, legătură cu domeniul de aplicare, eu cred că echipamentul electric și electronic va trebui să fie cuprins în această uh, directivă pentru că doar în felul acesta vom putea avea anumite certitudini legale în legătură cu respectarea obiectivelor Comisiei trebuie să existe din acest punct de vedere susținere din partea grupurilor politice. Există și o serie întreagă de amendamente în legătură cu excepțiile, mijloace de, de transport, diverse tipuri de instalații. Va trebui să analizăm și aceste propuneri pentru a avea o discuție în cadrul acestei comisii. Iar în ce privește amendamentul 148, cu excluderea anumitor produse. Aici se spune că chiar dacă există exceptări, tot există obligații din partea producătorilor vis-a-vis -vis de protecția mediului înconjurător. Există și o serie întreagă de opinii divergente în legătură cu includerea sau nu a panourilor solare și, uh, e bine, uh, aici Uh, există riscul să existe un phase-out din partea tehnologiei, dar eu personal uh, uh, sugerez o exceptare temporară până când vom avea studii concludente în legătură cu acest domeniu. Există și alte propuneri în legătură cu cartușul de imprimante și alte tipuri de consumabile dar cred că vom putea ajunge la un compromis și în legătură cu ele. Un alt subiect important, relația uh, între uh, și Rich. Uh, eu cred că RICH nu poate să fie un substitut <laughs> pentru directiva ROS, care se adresează anumitor probleme specifice asociate cu deșeurile, în timp ce RICH se referă la datele legate de substanțe chimice Sigur, eu vă văd mai degrabă că directiva ROS este complementară directivei RICH. Și nu cred că în etapa actuală RICH are capacitatea de a înlocui practic ROS, care a fost până acum o directivă încununată de succes. Deci trebuie să existe pentru ROS o metodologie proprie cu care se operează. Iar în legătură cu amendamentele făcute în acest sens, eu cred că trebuie să avem uh, de asemenea pentru PVC și alte uh, substanțe uh, de acest tip o exceptare pe o perioadă de trei ani. Iar uh, după aceea uh, o să vedem care uh, va fi formula în care ROS va continua să acționeze. Lucrurile sunt, din acest punct de vedere, descrise în anexa 3. După cum am spus, există o serie întreagă de mari companii care se ghidează după uh, prevederile acestei directive. Există uh, propuneri în legătură cu metodologia uh, care ar urma să ne servească. De asemenea, în ce privește procedura de acordare de exceptări. Cred domnule președinte, că noi ne dorim să transformăm această legislație astfel încât ea să devină mai eficientă și voi lua legătura cu raportorii din umbră. Vom uh, discuta uh, toate subiectele pentru a putea ajunge la poziții comune. Mulțumesc. Mulțumesc doamnei Evans. Avem 10 înscrieri la cuvânt. Deci, uh, uh, știu că două minute uh, nu este suficient pentru toți, dar altfel nu ne putem încadra în timp. Bohuslav Sonic este primul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest subiect va fi unul foarte dezbătut pe viitor. Și am putea astfel să punem capăt problemelor de interpretare legate de lipsa de claritate. V-aș mai propune să existe și o listă cu toate uh, scutirile, cu toate grupurile de echipamente care au o, o, o utilizare precisă și unde nu există deșeuri. Astfel, am putea să avem cel mai bun uh, nivel de protecție a mediului cu putință și am putea să garantăm o interpretare uh, univocă pot să vorbesc despre aceste uh, scutiri, dar cred că directiva are nevoie de această definiție foarte clară și foarte precisă a uh, substanțelor care nu mai trebuie folosite și trebuie să se știe și pe baza căror criterii vor fi examinate aceste substanțe și în câte etape. Trebuie să urmărim procedura RICI o substanță va fi interzisă dacă există dovezi științifice tangibile potrivit cărora în urma folosirii acestor substanțe s-ar uh, uh, obține un deșeu periculos și dacă se arată de asemenea că acest risc nu poate să fie diminuat. Și în plus, în ce privește uh, produsele scutite uh, de aplicarea acestei uh, prevederi, aș vrea să existe două uh, categorii, două grupuri. Primul grup acele produse care nu pot fi folosite decât prin folosirea acestor substanțe care uh, uh, produc uh, deșeuri potențial periculoase și apoi al doilea grup un, cu o perioadă de revizuire de 10 ani pentru acele produse unde această substanță periculoasă nu poate să fie înlocuită. Mogelijk, voorzitter, maar ik zal het um, daarom extreem kort houden. Doamna Bremen, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin asupra propunerilor doamnei raportor de a folosi următoarele săptămâni pentru a ajunge la amendamente de compromis care să fie uh, votate cu o mare majoritate în comisia noastră și în plenare, astfel încât să trimitem un mesaj fără niciun fel de ambiguitate fabricanților și să le arătăm că luăm lucrurile în serios și că vorbim aici despre acele substanțe care trebuie suprimate și că suntem foarte fermi în ce privește domeniul de aplicare al acestei directive. și sper că această directivă va avea cu adevărat succes și sper că elementele puternice din această directive vor putea fi bine aplicate. Președintele este încântat de faptul că oratoria și-a respectat timpul de, palo- de luarea cuvântului, acum domnul Davis. O felicit pe doamna raportoare, dar acum vorbesc uh, mai ales în numele Uh, grupului meu, pentru că uneori am senzația că îi va fi greu să obțină sprijinul uh, um, colegilor săi din grupul vezilor, pentru că aici parcă mai degrabă este naționalistă și nu uh, o membra a Partidului Verzilor. Eu sunt de acord cu acest uh, obiectiv de aplicare, acest domeniu de aplicare deschis, dar trebuie să avem niște obiective clare și să spunem că vrem să înlocuim acele substanțe care produc deșeuri periculoase, dar eu nu vreau să interzicem vreo substanță dacă nu avem dovezi clare și argumentate științific în ce privește danger, risc, um, gradul de uh, periculozitate a acestor substanțe. Și ar fi bine să existe reguli de compatibilitate armonizate și o abordare Uh, unică. De aceea sper că vom putea să avem patru cai pentru a trage această căruță înainte. Mulțumesc, domnule președintele. Acum, uh, doamna Gerin. Girling, mă scuzați. Aș vrea să vorbesc despre domeniul de aplicare al acestei directive. Eu nu cred că are sens să discutăm prea mult despre acest punct. Personal aș propune ca să nu ne pierdem timpul creând liste cu substanțe uh, tolerate, excluse, interzise, pentru că până la urmă am transferat povara administrativă de la un capitol la altul. Și înainte de a face o schimbare uh, radicală a domeniului de aplicare, ar fi bine să ne gândim de două ori. Se vorbește despre interzicerea unor noi substanțe dar din punctul meu de vedere nu s-a acordat atenție la toate detaliile. Se vorbește despre uh, aceste categorii de uh, uh, uh, produse clorinate, de diferite tipuri de uh, uh, policloruri și de plasticuri, dar uh, deocamdată nu sunt uh, argumente suficiente pentru a le interzice pe toate. S-a arătat că unele dintre ele pot fi uh, periculoase sau că pot fi înlocuite, dar, cum spuneam, acest lucru nu este valabil pentru toate. Și trebuie de asemenea să calculăm uh, impactul interzicerii acestor substanțe. În plus, nu s-a făcut o evaluare integrală a uh, Uh, folosirii uh, uh, substanțelor de înlocuire. Se pare că există în jur de 75 de substanțe de substituție și ar trebui ca toate să fie evaluate înainte să legiferăm în acest sens. Trebuie să ne gândim, bineînțeles, la protecția mediului înconjurător Expunerea la deșeurile toxice trebuie să fie de asemenea un subiect care să ne intereseze. Mulțumesc, pe președintele, vrea să întrerupă oratoarea. Vă mulțumesc. Dau cuvântul următoarei orator. Mulțumesc. Cel Evans a înaintat un proiect de raport bun care îmbunătățește în multe puncte propunerea Comisiei, dar nu sunt de acord cu o reglementare de exceptare a panourilor fotovoltaice care conțin cadmiu, pentru că trebuie să se stopeze producerea de asemenea panouri Directiva aceasta va intra în vigoare abia în 2014. Eu cred că timpul care eh, mai există la dispoziția eh, industriei până atunci este suficient pentru o reorientare a producției. În ce privește substanțele nocive, ele sunt menționate doar în anexa 3 a directivei, dar noi am solicitat ca majoritatea acestor substanțe să fie introduse și în anexa 4 pentru a face parte în felul acesta de substanțele interzise, fiindcă uh, utilizarea în continuare a unor produse care dăunează grav sănătății nu ar fi uh, adaptate. De altfel, chiar și în uh, laptele matern există deja până și în regiunile polare uh, substanțe nocive. Uh, în ce privește nanotehnologia, încă nu există suficiente studii care să ne convingă că recurgerea la um, asemenea produse nu este periculoasă Există deja uh, de asemenea uh, prevederi în legătură cu materialele plastice ignifuge și cu uh, substanțe ignifuge bromurate. Vom corecta acest lucru, spune președintele. Cristine Guterres. Mulțumesc foarte mult. sunt destul de îngrijorată. E foarte bine că se face diferența între REACH și Ross de către comisie și raportor. Însă trebuie să avem în vedere ambele elemente. Se garantează principiul substituției și există cazuri clare în care avem uh, în vedere abordări diferite, de exemplu în, în industria calculatoarelor. Trebuie să se folosească argintul și nu plumbul. Însă nu mâncăm computere. De ce așadar această substituție? Trebuie să avem în vedere destinația reziduurilor, deșeurilor. E nevoie de o clasificare clară îmi pare rău că nu am putut depune un amendament, pentru că vorbim despre moștenirea istorică, însă trebuie să vorbim și despre utilizare de-a lungul întregii durate de utilizare a produsului. Pentru că trebuie, ajungem să aruncăm uh, exponatele din muzee. Cred că patrimoniul uh, cultural nu intră sub incidența ROS. se mai pune și problema țevăriei din uh, clădirile vechi. Când se restaurează clădiri vechi, trebuie să se folosească echipamentele și materialele adecvate. Și cred că trebuie să se facă derogări pentru siturile uh, Uh, culturale, istorice. Mulțumesc, doamna Catrin Sulie. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să insist asupra nevoii de coordonare cu directiva RICI. Nu trebuie fuzionate cele două texte, dar procedurile de evaluare și control instituite prin RICI trebuie să se aplice și substanțelor prevăzute în acest regulament. Nu cred că trebuie să mai adăugăm uh, încă un element uh, birocratic la un mecanism deja destul de indigest și, în sfârșit, un amendament legat de articolul 1.7. Nu există studii științifice prealabile și, ca atare, se recomandă retragerea PVC-ului de pe lista substanțelor interzise. Vă mulțumesc! Mulțumesc, François Grostet! Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește domeniul de aplicare, fie cerem multe derogări și excluderi și ducem la o congestie instituțională în Comisia Europeană, pentru că aceasta nu va mai ști cum să reacționeze la cererile respective de derogare, sau vom ajunge la situația în care legislația nu va mai fi eficace din cauza numărului mare de derogări, derogări ceea ce ar fi păcat. Sigur că trebuie să avem în vedere și competitivitatea uh, întreprinderilor noastre și trebuie să ne asigurăm că există o bună coordonare cu regulamentul RICI. Regulamentul trebuie de altfel să intre în vigoare înaintea acestei directive, deci trebuie să ținem cont de acest lucru. Trebuie să excludem anumite echipamente destinate cercetării și dezvoltării, echipamentele medicale, cum sunt pacemaker-urile, și altele trebuie excluse. S-a vorbit de asemenea despre cablurile din PVC, nu revin asupra acestui aspect. De asemenea, trebuie să permitem derogări specifice în ceea ce privește panourile solare și s-a strecurat o eroare de traducere în engleză. Se vorbește despre derogări, ori nu e vorba despre derogări, ci excluderi termenii sunt diferiți și trebuie să fim atenți la asta. Cred că am fost suficient de succintă. Elisabeth uh, Gardini. Sarò breve, mi concentrerò quindi sull'ambito di applicazione. Mulțumesc. Foarte pe scurt, mă voi concentra numai asupra domeniului de aplicare. După tot ceea ce s-a spus, e clar că dacă se includ toate aparatele electrice în uh, domeniul de aplicare, nu se rezolvă problemele legate de domeniul de aplicare. Trebuie să dăm răspunsuri precise. Nu putem să extindem domeniul de aplicare la toate echipamentele, la toate apare, aparatele, dacă nu s-a făcut o evaluare de impact. Avem nevoie de această evaluare de impact pentru că altfel ar putea apărea consecințe neprevăzute. În textul din mai 2005, Comisia Europeană furniza soluții bune pentru domeniul de aplicare și eu una aș adopta aceste propuneri Frau Cardina Fras, 3... Dau cuvântul Comisiei. Doamna Cardina Fas, vă rog, trei minute dacă se poate. Voi încerca să respect uh, timpul pe care mi l a acordat. Vreau să vă aduc aminte că în acest uh, exercițiu de a reforma trebuie să ne gândim că noi ne-am dorit să modernizăm și simplificăm o legislație care uh, deja de astăzi este în folosul mediului înconjurător, dar are și un impact asupra unui număr mare de agenți economici. Uh, cred că uh, amendamentele trebuie să țină seama de acest lucru. Câteva elemente care au fost introduse în discuție astăzi. Noi am propus reformarea directivei, inclusiv a directivei ROS, pentru a aborda o serie întreagă de subiecte care uh, ne preocupă, iar extinderea domeniului de aplicare uh, nu a fost uh, neapărat în intenția noastră, pentru că în cadrul studiului de impact nu a fost avut în vedere și o asemenea preocupare. Un, o extindere a domeniului de aplicare cred că ar spori și numărul de exceptări. Stabilirea și interpretarea acestor amendamente ar putea duce la o neclaritate, o creștere a neclarităților cu care ne-am confruntat deja cu patru ani în urmă. Iar în ce privește noul grup de substanțe care ar urma să fie restricționate, de, se propun Eh, eh, argumente care eh, provin din studii efectuate, dar studiile acestea, din punctul nostru de vedere, nu furnizează suficiente argumente pentru a recurge la asemenea interdicții, care altfel ar fi de asemenea costisitoare. Deci eu cred că restricționarea uh, Uh, unor uh, substanțe și utilizarea unor uh, substitute ar trebui să se bazeze pe argumente științifice solide. Și nu în cele din urmă, mă bucur să constatat că un mare număr de amendamente doresc să clarifice definiția propusă amendamente uh, care descriu o metodologie de uh, restricționare și uh, care servesc practic obiectivul pe care noi ni l-a propus și care merită să fie discutate ca atare mai în amănunt. Pentru a ajunge la o concluzie a intervenției mele, aș dori să rog Parlamentul să uh, susțină acest exercițiu de reformare a directivelor, dar în sensul de a păstra ceea ce s-a dovedit a fi viabil până acum și să modernizăm aceste reglementări legislative pentru ca pe viitor, eventual, să putem să extindem uh, domeniul de aplicare al directivei. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnei Fas! Mulțumesc rap- și îi dau două minute raportoarei dacă dorește. În legătură cu evaluarea uh, consecințelor, pentru că uh, vorbeați aici despre recomandările comisiei, dar eu cred că este mai degrabă uh, de recomandările făcute comisiei de către institutul care a făcut studiul de impact. Deci, dacă doriți să vă referiți uh, încă o dată la asta. Îmi pare rău. Da. În inimari. Aș spune că discuția a demonstrat că există o mare uh, diversitate de opinii care se reflectă de altfel în numărul mare de amendamente și cred că Chris Davis are dreptate. Ne asumăm o misiune grea în a încerca să ajungem la un numitor comun. Dar este datoria să dezbatem, să ne întâlnim în acest sens. Și sper să obțin sprijinul de diverselor grupuri politice Mulțumesc tuturor, mulțumesc și interpreților. Mâine la ora 9 vom continua cu voturi. Astăzi ședința se încheie. Iva Vișat.